Bene, colleghi, possiamo iniziare la sessione di voto prevista per oggi. Rapport... Stimați colegi, deschidem sesiunea de voturi prevăzută pentru astăzi privind Afganistanul. Raportor Pino Arlachi și îl rog să ne facă o scurtă prezentă. Nu, o intervenție în legătură cu regulamentul, vă rog. Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Mulțumesc, Aș vrut să spun ceva în legătură cu listele de vot. Pentru că ă, astăzi trebuie să parcurgem o <laughs> listă amplă. Pentru o jumătate de oră am primit aproximativ 400 ă, de amendamente și, ă, de asemenea, o listă cu alte 300 de amendamente. Eu cred că ar trebui să avem timpul necesar să ne pregătim. Cel puțin 24 de ore ar trebui să avem la dispoziție înainte de a primi lista definitivă de vot. Presupun că vorbesc și în numele asistenților și colaboratorilor noștri care au dificultăți să completeze corespunzător listele de vot la timp. Înțeleg foarte bine, spune președintele, ceea ce ați spus, dar actualizarea uh, s-a efectuat. Uh, puțin înainte de ședință am primit lista de vot definitivă N-ar trebui să se desfășoare lucrurile în mod normal așa, dar este o situație excepțională. Secretariatul va face tot ce este în putere ca pe viitor să evite situații de acest gen. Și trecem acum la vot. Vă întreb dacă aveți uh, și cartelele de vot la dumneavoastră, pentru că începem cu amendamentul 72. Pentru împotriva se respinge. Amendamentul 73. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 74. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 76 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 78 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 79 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 93. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 2. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 103. Voturi pentru. Împotrivă? Nu sunt sigur, spune președintele. Ca atare, vă rog să verificăm electronic. Pentru amendamentul 103 s-a deschis votul. și S-a închis votul. 30 împotrivă. 104. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că se adoptă. Dacă doriți o verificare la 106, am deschis votul electronic pentru 106. 56 de votanți, s-a închis votul, se respinge. 24 pentru 32 împotrivă. Iar acum 108, votăm de două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, a, aș spune că se adoptă, se pare că trebuie verificată partea a doua. Deci am deschis votul electronic 108, partea a doua. S-a închis votul. 34 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La 118 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 122 voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt sigur, spune președintele, deci 122 s-a deschis votul electronic. S-a deschis votul. nouă de votanți, s-a închis votul 32 nu, 27 pentru se respinge. 123 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 124 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. S-a retras 125, trecem la 126 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 127 voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a respins, dar să verificăm electronic. Deci, s-a deschis votul pentru 127. S-a închis votul, 62 de voturi exprimate, 33 împotrivă, se respinge, 28 de voturi pentru. 128 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 129, sărim peste 130 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 131 voturi pentru. Împotrivă abțineri, mi se pare că s-a respins. 133. Cine este pentru? Deci, trecem la 132. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 133. Nu. La 134, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Și votăm în bloc amendamente 135, 136, 137, 138, 39, 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Doriți să verificăm bine? S-a deschis votul electronic pentru amendamentele în bloc de la 135 până la 140. S-a deschis votul. și patru de voturi exprimate, 62 de voturi exprimate. Închidem votul. Deci 38 pentru, 24 împotrivă. 141. Nu se votează, pentru că au fost votate anterioarele. 142 s-a retras, deci eh, votăm în bloc din nou de la 143 100, până la 149. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6, cine este pentru? voturi împotrivă, se ține cineva, se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. La amendamentul 50, 158, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 164. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se adoptă. Da, aveam și eu dubii, spune președintele, deci deschidem votul electronic 164. S-a deschis votul. și 63 votanți, s-a închis votul. 27 nu, 36 da, se adoptă. Trecem la 165. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. S-a retras 166. Supunem la vot 167. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 168 s-a retras. 100, compromisul 8 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 173 voturi pentru. Potrivă. Nu am văzut bine, spune președintele. Deci votăm electronic pentru 100 și 73. Vă rog să indicați mai clar cu mâna ca să putem câștiga timp. Atunci nu pot face verificarea electronică. S-a închis votul 59 de voturi exprimate. 59 pentru 7 împotrivă. 176, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 177 voturi pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 retras, compromisul 9. Voturi pentru. Voturi împotrivă, se abține cineva, se adoptă. 188 în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, Aș spune că s-a respins, nu am văzut multe mâini ridicate. Nu. Din punctul meu de vedere a fost respins, dar nu sunt sigur, spune președintele, deci vă rog să ridicați mâna. Partea a doua, 188, cine este pentru? Împotrivă. Asta a fost clar de data asta, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Deschidem votul electronic pentru 190. 190. 62, 63 de votanți. 34 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. 191. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 192. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 193 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194, două părți, votăm pentru prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că este adoptată. Nu. Bine, atunci să punem la vot partea a doua, 194, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 18, da, 48, nu. 195 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că s-a aprobat. Trecem la 201. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200. Voturi pentru. 199 a fost adoptat, ca atare 200 se elimină, trecem la 202. Votul pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Din punctul meu de vedere a fost adoptat. Așa mi s-a părut. 204. Nu, se corectează președintele. 203 era același lucru, spune președintele, 204 atunci, să punem la vot. 204, 204, 205, cat? 208 în două părți. Amendamentul 208, două părți, vot, să punem la vot prima parte, cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 203 nu este foarte clar dacă uh, este caduc sau nu. Noi am solicitat să le supunem la vot. Președintele spune că eu aș fi supus la vot, dar secretariatul mi-a spus că 202 și 203 sunt uh, identice. Deci 202 și 203 sunt identice. De aceea, ă, practic, ne-am pronunțat deja în legătură cu ele. Și acum supunem la vot 208, două părți, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 209. votul pentru. <clears throat> împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar acum 212 uh, voturi pentru. Abține. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 217 voturi pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 împotrivă, abțineri, se respinge. 220 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar nu sunt sigur, deci supunem la vot 220 electronic. 220. Chiusa la vot. 220 s-a închis votul. 27 împotrivă, 35 pentru, se aprobă. 220 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru. E același, deci nu trebuie să-l votăm. Așa scrie pe uh, foaia mea, spune domnul președinte. Poate sunt două versiuni. Trecem la 226 pentru, 223 s-a adoptat. Prin urmare, ajungem la 228. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231 pentru, împotrivă, uh, se adoptă. Compromisul 11 în trei părți pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem la 240 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 241 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 242. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 244. 245. 46. 246. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, domnul David dorește să ia cuvântul. În notițele mele, 254 trebuie de a, uh, nu îl determină pe 255, n-ar trebui să votăm și pentru 255. Dar a fost... Dar s-a votat pentru. Sì, ma eh, sembrerebbe che il 254 sia stato adottato. Ah. Se pare che 254 sia adottato. adoptat. Haideți să ne întoarcem la 259 pentru. 259 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 260 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 261 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 262 este retras. 263 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 264 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 265 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Pentru că nu, poate n-ați ridicat mâna, mi-e greu să-mi dau seama. Haideți să verificăm electronic 265. S-a deschis votul electronic pentru 265. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 33 pentru, 32 împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 281, pentru, abțin, uh, potrivă, abțineri, se respinge. 282, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 283, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 în trei părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm partea a doua a compromisului 14 electronic. Deschidem votul electronic. Se închide votul. 34 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 293 nu se, vo se votează, 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 295 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acoperă și 299 300, trecem la 301 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307 pentru, îmi cer scuze, spune președintele 306, care nu apărea pe, pe hârtia președintelui. Amendament oral la 306 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Vot electronic pentru 306. S-a deschis votul pentru amendamentul oral. Să închidem votul. 63 de voturi exprimate, 33 da, 26 nu, se respinge 307 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 308 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 309 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar nu sunt sigur, spune președintele. Se consideră adoptat 310 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 313 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 312 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 314 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 311 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 315 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 316 pentru. Împotrivă. Adoptat. 317 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 319 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 320 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu, sunt sigur, spune președintele, să votăm electronic pentru 320. Se pare că nu prea aveți chef să ridicați mâna astăzi, spune domnul președinte. 320, 64 de voturi exprimate, 36 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 328 pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că, a uh, că a fost respins. 330 pentru, împotrivă, abțineri. Ar spune că se respinge, nu? Să verificăm electronic. 330. Am deschis votul pentru 330. Chiusa la votație. Se închide votul. 29 împotriva, 32 pentru, se adoptă. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 332 pentru, ab, împotrivă, abțineri, se respinge. 333. Să verificăm 332? Nu cred că a fost destul de clar. 333 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 335 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 334 334. Mm. Allora, dobbiamo chiedere all'onorevole Scholz se è d'accordo con la proposta. rugăm, îl întrebăm pe domnul Scholz dacă este de acord cu propunerea raportului privind 334. Doriți să luați cuvântul? Nu, atunci Votăm 334 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu? Se adoptă. S-ar putea să trebuiască să dau cu banul ca să hotărăsc aici. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 337 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, partea 1. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 341 pentru împotriva abțineri se respinge. 344 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se respinge. Partea a treia pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trei, cinci, trei pentru, abțineri, se adoptă. 354 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 355 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 356 avem aici o problemă, o eroare tehnică? E același cu 355. Trecem la 358 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 359 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 361 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Iar acum trecem la uh, 357 um, uh, în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine dorește să uh, intervină? Pentru uh, partea a doua, să verificăm. Electronic, nu a fost foarte clar. Trebuie să spun că votul a, a avut deja loc. grupul socialiștilor, din câte îmi dau seama, uh, uh, ar dori să verificăm. Nu facem lucrul ăsta <laughs> în general în cazul amendamentelor vot pe părți. Nu e o situație normală, dar vom face o excepție pentru dumneavoastră ar trebui să spuneți imediat când există o astfel de problemă, să nu ne întoarcem. Vom vota din nou, electronic, partea a doua a amandamentului privind paragraful 57. Se deschide votul. Chiusa la votație. Se închide votul. 48 împotrivă, 17 pentru. Trecem la 3, 5, 4 pentru împotrivă. Se respinge. 3, 6, 5 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 366 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 367 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 367 uh, se deschide votul. Chiusa la votație. Se închide votul. șapte pentru optsprezece împotrivă. Trecem la 369. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 370. Ă, pentru. Cu amendament oral. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 371. Trei sute și unu. De fapt, trecem direct la 373. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comprima, compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și ajungem la 377 pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. Da. 378 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 379 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 380 pentru, împotrivă, abțineri. Se pare că se respinge, nu mi este foarte clar. 381 pentru, 381 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 382 Uh, e la fel cu 383 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 384 pentru. De fapt, acesta, spune domnul președinte, nu se votează pentru că a fost adoptat uh, anterior. 386 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 387 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 388 pentru. Se pare că a fost respins. Uh, se, se pare că a fost respins. Putem să verificăm. 388, vot electronic, votul s-a deschis. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 28 împotrivă, 32 pentru, se adoptă. 389 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 2 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru. S-a solicitat verificarea părții a doua, se deschide uh, votul electronic, partea a doua pentru 29. Partea a doua pentru 29. Se închide votul. 33 împotrivă, 29 pentru, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar nu sunt absolut sigur. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Celelalte sunt identice până la 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge 50 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigur. Vot electronic pentru 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 pentru 19 împotrivă. Nu ați ridicat până la timp. 51 împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pen... <coughs> este retras. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Haideți să verificăm. 58. S-a deschis votul electronic pentru 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 împotrivă, 5, 18 pentru, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 62 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63 pentru. împotriva, Abțineri. Se respinge. 54 pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26 pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 67 pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. 68. Se dorește verificarea 67. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 31 pentru, 35 împotrivă se respinge. Și ajungem la 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum avem vot în bloc. Sugestiile 1-12, cu excepția sugestiei 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot electronic acum pentru raportul final. Nu ați cerut cuvântul? Uh, vot cu apel nominal. A. Uh, vot cu apel nominal pentru raport. Aproape toată lumea a votat. O singură persoană nu a votat. Votul s-a închis. 60 la 1. Felicitări raportorului pentru această majoritate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 Domnul Van Orden dorește să ia cuvântul? dar aș dori să fac o remarcă legată de procedură. Tocmai am uh, votat un raport, un raport cu 400 de amendamente și ne pregătim să votăm un altul cu aproximativ același număr. Și după părerea mea, nu cred că um, aceasta este cea mai bună procedură pe care o putem urma. Când se propun atât de multe amendamente, poate Uh, raportorul ar putea să uh, își schimbă părerea în ceea ce privește acest raport și să prezintă un raport care să reflecte mai bine părerile membrilor. Desigur, membrii își doresc uh, înaintarea propriilor amendamente, însă să votăm 400 de amendamente mi se pare că e puțin cam prea mult. Eh, onorevole Vigenin, onorevole Neitz. Domnul Vigenin are cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu este foarte ușor, însă ă, este vorba de raportul anual în ceea ce privește drepturile omului. Deci este normal să existe atât, atâtea amendamente și cred că raportorul și raportorii din urmă au ă, lucrat foarte mult ă, în sensul pregătirii acestui vot și în sensul găsirii unui compromis. Și Aș sugera totuși să votăm astăzi, chiar dacă nu este atât de ușor în urma votului pe marginea raportului pe, referitor la Afganistan. Un alt motiv pentru care ar trebui să votăm astăzi este că ne dorim ca acest raport să fie votat în plenară în decembrie, așadar dacă amânăm votul de astăzi, nu cred că îl vom putea uh, transmite la timp pentru a putea fi votat în decembrie. Vă mulțumesc. Domnul Neitz? Domnule președinte, stimați colegi, uh, și eu sunt uh, îngrijorată în ceea ce privește numărul mare de amendamente. Însă cred că acest lucru nu se leagă de o lipsă de coerență sau de calitate, de lipsă de calitate în ceea ce privește raportul, ci cred că acest lucru arată pur și simplu cât de interesați sunt colegii să influențeze textul final al raportului respectiv. Și cred că putem ajunge la o situație mai uh, bună doar dacă fiecare dintre noi uh, se gândește dacă un amendamentul înaintat are într-adevăr un uh, rost sau nu, dar acest lucru fiecare trebuie să îl decidă. Deci nu putem ca noi să sugerăm oamenilor ce trebuie să facă. Vă mulțumesc. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Van Orden are dreptate. Acest vot a durat foarte mult și a fost un vot uh, obositor. Însă, în același timp, um, ne dăm seama de uh, importanța acestor uh, amendamente. Colegii noștri au lucrat foarte mult la redactarea acestora și sunt uh, de asemenea de acord că ar trebui să votăm uh, și celălalt raport astăzi. Însă cred că pe viitor ar trebui să evităm asemenea voturi. Doamna Hautula, da, foarte pe scurt, dar s-a spus un lucru foarte important la început. Acest uh, raport Uh, va fi un raport cheie pe care va trebui să-l discutăm în timpul sesiunii din uh, decembrie. Va fi uh, prezent um, în altul reprezentant. Se întâmplă acest lucru în iunie și în decembrie și cred că ar fi mare păcat dacă am rata această ocazie și pot să vă asigur că raportorul a depus o muncă excelentă și uh, toți raportorii din umbră sunt de acord cu acest lucru. Domnul, da, domnule Van Orden, se pare că toată lumea este de acord cu dumneavoastră, însă și uh, președintele obosește, deoarece eu sunt cel care trebuie să citească toate aceste amendamente. Însă acestea sunt regulile democrației și o să țin uh, seama de toate opiniile exprimate aici. Da, aveți dreptate, este vorba de foarte multe amendamente și ar fi fost frumos dacă ar fi existat un compromis mai uh, uh larg înainte să mergem la această fază. Haideți însă să începem votul. Compromisul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă, 44, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte. S-a cerut o verificare electronică pentru prima parte. Deci, prima parte s-a deschis votul. Deci, prima parte din, de la amendamentul 47. S-a închis votul. ...41 împotriva, pentru a fost adoptat 48 cine se respinge. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 55. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 58 împotri, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru împotriva abțineri se adoptă. 64 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 Cine este pentru? Da, cred că ar trebui să verificăm. Deci, voc, vot electronic pe amendamentul 65. S-a deschis votul. S-a deschis votul electronic am, pentru amendamentul 65. S-a închis. 32 împotriva, 28 pentru, s-a respins. 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 67 cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. 69 cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 70 care este compatibil cu 69 cine stă pentru, împotriva, Cred că s-a adoptat, însă vă rog să ridicați uh, mâinile pentru că altfel nu pot să număr și uh, dacă nu trebuie să votăm electronic. Așadar, 71 cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 72 cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 73. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 74. Cine stă pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 75 și 76 identice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78 împotriva, se adoptă. 79 cine este pentru, împotriva, se respinge. Compromisul 38. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 39. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 87. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 88. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 91. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ar fi bine să verificăm. Deci se deschide votul electronic pe, pentru amendamentul 91. S-a închis votul. Deci 16 pentru, 27 împotriva, deci se respinge. 92, cine stă pentru împotriva? Abțineri, se respinge. 93, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 94, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 96 acum. Prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, ad- împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Deci, da, eu întreg cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la 104. Cine este pe? Pentru. Nimeni nu este pentru 104? Împotriva? Ah, ok. Deci se respinge. 107. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 108. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendament oral din partea raportorului. Așa scrie aici. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul 6 din partea raportorului. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 7. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 118. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Ajungem La, la alineatul 7, cine stă pentru? Împotriva? Nu? Cred că este vorba de 117. Cine stă pentru? Împotriva? 116, cred. Da, 116. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 129. Pentru, împotriva abțineri se respinge. 130 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 131, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 132 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 134 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 135. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Deci, cred că va trebui să votăm electronic la 135. S-a deschis votul. Se guardando i capi, forse. 64, 53. Non votate tutti, ma chiudiamo la votazione. 26, eh, 28 sì. Deci 28 de uh, voturi pentru, 26 împotriva se adoptă. 136 pentru, împotriva se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 140, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 144, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 din partea raportorului, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 12. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 150. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Deci, vot electronic pentru 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. ...55 de voturi uh, împotrivă. Deci, uh, se respinge. O 151. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 152. Or, uh, amendament oral, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 154, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155, cine este pentru, împotriva, abțineri. Verificăm uh, Uh, electronic amendamentul 155. Ho di colleghi che non votano e eh, hanno dentro la scheda ma non votano, se la sono dimenticata. Chiu- nu știu ce se întâmplă, nu toată lumea votează, votul s-a închis oricum. 27 pentru, 27 împotrivă, s-a respins, deoarece um, nu a votat toată lumea. 156 este identic cu 155. Uh, 500 pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 40 al raportorului pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 160. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu 170. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci nu este clar. Votăm electronic uh, amendamentul 170. S-a deschis votul. S-a închis votul. 49 pentru, 10 împotrivă, se adoptă 171. Cine este pen- pentru? Împotrivă? Abțineri, se respinge 172. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 173. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 174. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 175 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 176 pe părți, prima parte. Nu, verificăm 175 prin vot electronic la celerea socialiștilor. Așadar, 175 s-a închis votul. 34 pentru, 21 împotrivă, deci, socialiștii nu au avut dreptatea. Amendamentul a fost, fusese adoptat. Așadar, 176 pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Al doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri. A spune că s-a adoptat. Compromisul 14. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotriva, abțineri. Aș spune uh, respins. 183 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 184 pentru, împotriva, abțineri. Cred că nu a fost uh, clar. Repetăm votul electronic pentru 184. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 de voturi împotriva, 31 pentru, s-a adoptat 185, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, a nu, 100, 186 Trebuie să votăm 186. Cine stă pentru? Împotrivă? S-a respins. Compromisul 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu compromisul 41. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 190 pe trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 196, grupul socialist cere vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi împotrivă, 27 pentru, S-a respins. 197 acum. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Da, nu, nu cred că este clar. Deci, uh, deschidem votul electronic pentru a doua parte. S-a închis votul? Da. 28 pentru, 28 împotriva, deci s-a respins. 199. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 42. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Continuăm cu 205. Cine stă pentru? împotrivă, abțină se adoptă. 206, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 207, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Deci o spune că s-a adoptat, dar dacă există îndoieli, eu am numărat mâinile pe care le-am văzut. Bine, atunci votăm electronic amendamentul 207. S-a deschis votul. Este vorba de amendamentul 207. S-a închis votul. 41 împotriva, 16 pentru, respins. respins. 208, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 17 al raportorului. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Continuăm cu 212. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 212. Verificăm electronic. S-a închis votul. Deci 27 împotriva, 33 pentru, se adoptă. 215, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 216, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 217, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 218, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 218. Deschid uh, votul electronic, verificăm electronic așadar amendamentul 218. S-a închis votul. 38 voturi pentru, 22 împotrivă, se adoptă. 220. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 221, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 222, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 223, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 224, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 225. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 226. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 227. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 228. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 229. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Aș spune că s-a adoptat. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? Continuăm cu compromisul 19 al raportului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum compromisul 20. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Compromisul 21. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 22. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 253. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 254. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 255. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 262. Cine este pentru, împotriva, Așadar, pe lista mea de vot era doar o parte. Așadar, prima parte de la 262, cine este pentru? Um, întrerupem votul, deoarece domnul Haut uh, dorește să, inter- să intervină. Da, nu. Am cerut un amendament oral Deci este vorba de un uh, amendament din partea socialiștilor care sper că nu va uh, crea probleme. Dorim să renunțăm la cuvântul unlawful, ne, uh, ilegal. Bine, allora ehm, possiamo. Bun, în cazul acesta Putem ține seama de această solicitare, dar va trebui să supunem la vot de două Una cu acest cuvânt și al doilea vot fără. Deci, să renunțăm la cuvântul unlawful. Bun, haideți să supunem la vot această variantă fără unlawful. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supunem textul care conține și cuvântul unlawful. Votăm pentru partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Bun, deci se respinge. Bun. Iar acum compromisul 24. Cine este pentru? Domnul Lambsdorff. Cred că trebuie să ne gândim puțin la formulare. Aici se spune că invită guvernul uh, cubanez nu doar să îi uh, expulzeze pe prizonierii politici. Deci, face apel la guvernul cubanez uh, să confere dreptul uh, lor uh, să se întoarcă în Cuba fără să fie uh, arestați. Eu cred că uh, cel puțin prima parte a acestei fraze trebuie să fie anulată. Avem și vorbitori nativi aici în sală și sună cât se poate de ciudat. Bun. Cred că mai este o colegă care a cerut să intervină, vă rog. Da, e foarte simplu invită guvernul din Cuba nu uh, uh, să îi expuzeze pe uh, arestații politici, ci chiar să le permită să se întoarcă în Cuba fără să fie arestați. Asta ar trebui să fie formularea. Domnul Howitt? Dar aș vrea să, să rețină că tocmai se ajunge la o nouă formulă de compromis în legătură cu amendamentul 263, vreau să clarific acest lucru. Deci este o altă formulă de compromis decât cea asupra care am convenit astăzi înainte de masă și mulțumesc doamnei Andrichiene că a fost de acord. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte domnul Lambsdorff are dreptate. Deci noi votăm acum în legătură cu partea a doua, dar această parte a doua a fost modificată și conform listei de vot ar trebui să uh, respectăm uh, propunerea de amendament a raportoarei. Deci, uh, cred că s-au precipitat puțin lucrurile mesajul acum este uh, exact opus. Dacă am uh, vota formula de compromis care este pe lista de vot, cred că nici nu s-ar fi ajuns la această confuzie. Să punem la vot 24, pentru că cuprinde și 260 uh, de. Președintele, mulțumesc. Atunci supunem la vot 20, compromisul 24. Cine dorește să mai intervină? Domnul Howitt, foc. Îi mulțumesc domnului Sala Franca, dar eu cred că nu m-a înțeles bine. Deci, a, a fost deja revizuită această formulă de compromis, conține uh, două rânduri. Deci nu are vreo, nicio legătură cu uh, obiecția domnului uh, Lambsdorff. Doamna Andrichene s-a arătat foarte cooperantă în a accepta anumite propuneri pe care noi le-am făcut de modificare. Sì, sì allora, eh, dopo lunga... Președintele, după uh, o reflexie. Compromisul 24 conține și cuvântul Mirli. Deci, noi vă supunem la vot modificarea propusă de compromisul 24. Cine este pentru compromisul 24? Domnule președinte, da, într-adevăr, cuvântul Mirli trebuie să fie eliminat, dar colega noastră, Renate Weber, deja v-a propus o formulă corectă. Trebuie să le lăsăm libertatea de a părăsi Cuba și de a se întoarce înapoi în Cuba fără să fie arestați. Asta ar avea sens. Bun, dacă suntem de acord, operăm aceste două modificări. Renunțăm și la mile. Bun, deci compromisul 24. Cine este de, pentru, împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 261. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 268. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 269. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 26. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 278. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Abțineri. Se adoptă. 279. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu am văzut. Bine, deci controlăm. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 279. 27 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 280. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, se adoptă. S-a retras 281. Treci, compromisul 27, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 286. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 287. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 288. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 289 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 290 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 291. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 292 și uh, 105. Identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 29. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 295. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 296. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 297. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 298. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 299. Pentru. Împotrivă. Nu am putut să-mi dau seama, poate este puțin distras. 299 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul electronic. 29 împotrivă, 25 pentru se respinge, 300 voturi pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 300 la 303, cine se pentru? Bun, nu a fost adoptat 300, deci 301 pentru. Împotrivă se respinge. 302 voturi pentru, împotrivă, abține se adoptă. 303 voturi pentru, împotrivă, abține se adoptă. Compromisul 30 uh, pentru, împotrivă, abține se adoptă. Trecem la 307 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aici există un dubiu, deci trebuie să verificăm electronic. 307 s-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci și cinci pentru, opt împotrivă, deci mare majoritate pentru. Iar acum vot cu apel nominal solicitat de către raportoare în legătură cu 300. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Să deschidem votul pentru 309. De asemenea, vot cu apel nominal la cererea raportorului. S-a închis votul. 28 pentru 25 împotrivă. 310. Cine este pentru? Un vot împotrivă. Abține, se adoptă. Compromisul 31 din partea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. 316. Cine este pentru? împotrivă, abținem. 317, 318, identice, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. 320, 321 retrase, 322, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 323, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum propun pentru a simplifica lucrurile să votăm în bloc. De la 324, 25, 26 și 27. Sunteți de acord? Nu. Bine. Atunci, 324. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 325. Voturi pentru împotrivă, abține, se adoptă. 326 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 329 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 330 voturi pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 331 voturi pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 332 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 333 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 334, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 335, votul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge dar să verificăm. S-a deschis votul pentru 336. S-a închis votul. Se pare că sunt mulți colegi care nu votează. S-a respins cu diferența de un vot. 95 la 24, iar acum 337 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 338 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 339 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 340 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 32 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 348 în perți prima parte, cine se pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Nu a fost foarte clar, deci să punem la vot partea a doua amendamentului 348. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 împotrivă, 23 pentru se respinge. Iar acum 349 voturi pentru. Împotrivă se adoptă 350. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 358. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 359 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 363 pentru, împotrivă. 362 la cererea socialiștilor, Verificare electronică. S-a deschis votul. 362. S-a închis votul. Optsprezece împotrivă, 32 pentru se adoptă, 363. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă 364 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 365 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 366 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 367 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 368 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 369 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 370 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 371 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 372 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 373 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 374 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 375 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 376 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 377 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 378 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 379 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 380 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 381 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 382 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 383 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 384 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că este aprobată. 385 Raportoarea solicită cuvântul pe care îl acordăm. Vă rog, doamna Andrichene. Mulțumesc, domnule președinte. Compromisul 385. Am clarificat lucrurile și cuvintele regretă faptul că uh, problemele legate de jurisdicție încă nu au fost uh, supuse Congresului, nu sunt uh, reale, pentru că între timp uh, Congresul a primit această propunere de lege. Deci propunerea de compromis este textul solicită eforturile guvernului mexican în lupta împotriva traficului de droguri și crime organizată și supunerea Congresului unei propuneri de legere pentru a reforma curtea, uh, parchetul uh, general. Doamnă Andrichene, va trebui să repetați formularea. Vă rog să citiți textul așa cum doriți dumneavoastră să fie supus la vot. Deci salut eforturile guvernului Mexicul în lupta împotriva traficului de droguri și crime organizate și uh, intenția de a supune Congresului o propunere legislativă pentru revizuirea curtei în alți curs de justiție și susține că parteneriatul strategic cu Mexicul trebuie să fie văzut ca oportunitate de uh, implementare a drepturilor omului. Bun. Deci, putem să supunem la vot această propunere? 3. Nu. Bun. Supunem la vot așa cum ne-a propus raportoarea. Cine este pentru? 385. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 389. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 35. Pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 393 pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 394 pentru? împotrivă, abțineri se adoptă, 395. Pe... Bun, verificăm 394 electronic, s-a deschis votul. 394. S-a închis votul. În 25 împotriva 23 pentru se respinge. 395 voturi pentru, Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 36 din partea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 390 și pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 404. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 405. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 406. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 407 pentru împotriva abțineri se adoptă. 408 pentru împotrivă abțineri se respinge. 409 pentru împotrivă abțineri se respinge. 410 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 411 pentru împotrivă abțineri se respinge. 412, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 413, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 414, cine este pentru? Împotrivă, nu e foarte clar. Deci să punem la vot electronic 414, poate că este mai bine, s-a deschis votul. 414. Vă rog, domnule în lista noastră se spune că uh, există posibilitatea de a revizui textul. Vrem să știm dacă a avut loc acest lucru sau nu pentru că ar fi uh, o diferență, poate, și pe care trebuie să o luăm, avem în vedere. Bun. Secretariatul trebuie să controleze textul. Domnule președinte, este amendamentul dumneavoastră Sì, e il testo della... Ah, textul eh, pe lista de voto. Bă, eh, Domnul Rinaldi nu este aici, dar din câte mi-amintesc eu, eh, supunem la vot varianta modificată pentru 414 s-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a deschis votul. 28 pentru 21 împotrivă. Se adoptă 415. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se respinge 416. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 417. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 418 pentru. Împotrivă. Abțineri Aș spune că s-a respins. 420 pentru. Bă, nu a fost adoptat. Atunci, 419, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 420, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 421 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 422 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 423. 423 Considerentul 14 pentru, împotrivă, abțineri. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Nu este foarte clar. Verificăm electronic pentru considerentul 15. Chiusa la votazione elettronica sul 15. 39. Am închis votul pentru 15, 39 împotrivă, 11 pentru, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18. Verificăm electronic 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. și patru pentru, 22 împotrivă, se adoptă. 18, cine este pentru? Menhaui, te rog. Pentru un moment nu am avut interpretare în limba engleză, ar fi foarte bine. Nu aveam nicio întrebare. Aș solicita să verificăm dacă funcționează interpretarea în cabina de engleză. 18. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm electronic. S-a închis votul. 27 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se respinge. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. 26. Verificarea electronică s-a deschis votul. S-a închis votul. 29 nu, 19 pentru, de se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se pare că se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abține, se respinge. 31 pentru. Doriți să verificăm 28? Vă rog. Deschidem votul pentru 28. Să deschis votul. Ce ne ancora? Nu, Nu ah, nu. finito. Ah, no, no, dovete sentire. <laughs> Eh, ah, sì, chiusa la votazione. Închis votul. 25.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 împotrivă, abțineri se respinge, 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă abțineri, 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă 9, 8, 10 identice pentru împotriva abțineri se adoptă 10 pentru împotriva abțineri 11 pentru împotriva abțineri se adoptă 12 pentru împotriva abțineri și în final votul electronic. Final s-a deschis votul. S-a închis votul. Cincizeci pentru zero împotrivă, două abțineri, într-adevăr, uh, foarte bine. Bun. Dar, înainte de toate, să-i dăm cuvântul împăratului Penserii. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio alla nostra... Mm, dacă uh, se poate, vă ruga să vă reluați locurile în sală și să trecem la a doua parte a întâlnirii noastre. Este raportul domnului Panțeri privind delegația pentru relațiile cu Magrebul și doamna Ana Gomes, raportor, în urma unei vizite în Libia, a fost o delegație, a țării, uh, delegația pentru relațiile cu uh, țările uh, din Maghreb și a, domnul Panzeri a reușit să stabilească o serie de contacte uh, domnia sa împreună cu restul delegației. Concluzione dell'accordo quadro con la Libia. Eh, prima però di dare la parola ai... Înainte de a-i da cuvântul uh, doamnei raportor, aș dori să atrag atenția asupra unui uh, contact. Este vorba de contactul pe care l-am uh, în mod permanent cu doamna înalt reprezentant. I-am prezentat dificultățile pe care le-am avut în ceea ce privește accesul la documente. Au uh, existat uh, întrebări din uh, diferite părți și, și în ceea ce privește um, călătoria în Libia a existat o informație foarte surprinzătoare. S-a spus că această cerere de acces la documente a fost transmisă de un alt reprezentant președinției belgiene și de la acest, din acest punct am plecat și noi săptămâna trecută și am propus ca președinția belgiană să ia poziție în legătură cu decizia luată. Și acum doresc însă să-i dau uh, cuvântul domnului Panțeriu. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Deja de uh, Parlamentul European nu a mai fost în Libia de 5 ani și scopul vizitei no- noastre a fost să clarificăm două aspecte. În primul rând, Libia este un partener strategic în ceea ce privește combaterea terorismului și asigurarea resurselor energetice, de exemplu. Uh, un alt aspect a fost uh, cel al uh, rolului Parlamentului European în cadrul deciziilor uh, um, generale ale Uniunii Europene. Desigur, am pus diferite întrebări partenerilor noștri, întrebări care sunt foarte importante pentru noi, care este starea în ceea ce privește negocierile în, în vederea încheierii acordului între Uniunea Europeană și Libia fluxurile migraționale, um, participarea uh, Libiei în programul de atenuare a schimbărilor climatice și gestionarea resurselor de apă și energetice, în plus deschiderea Comitetului pentru Refugiația Națiunilor Unite în Libia și um, introducerea unui moratoriu în ceea ce privește pedepsa capitală în Libia. Am avut uh, diferite probleme organizatorice cu Libia și uh, prima zi a fost uh, mai uh, dificilă în acest punct de vedere. Poate uh, acest lucru a fost criticat prea devreme de unii membri ai delegației, deoarece uh, situația s-a echilibrat în cele din urmă și până la urmă am putut să ne dăm seama care a fost, care este situația în, în țară. Am vizitat infrastructuri foarte importante în Benghazi și și în uh, Tripoli și aș putea să rezum vizita în uh, felul următor. În ceea ce privește aspectele politice. Uh, Libia nu este imobilă în ceea ce privește domeniul politic. Uh, Există uh, două, două părți uh, politice, conservativ uh, și inovativ, care se află într-un dialog și suntem convinși că, că acest lucru va avea efecte atât interne cât și externe în ceea ce privește schimbările în cadrul nomenclaturii din Libia. Și acest lucru este uh, important și nu cred că trebuie să ajungem la concluzii greșite. Însă este o evoluție foarte interesantă pe care cred că trebuie să o urmărim. Și am ajuns la această concluzie, la concluzie în urma vizitelor din Benghazi și Tripoli și am semnat un uh, document uh, final și Comisia pentru Afaceri Externe a declarat că va fi instituită o comisie specială în ceea ce privește uh, relațiile cu Uniunea Europeană, fapt care ne-ar permite existența unui uh, dialog uh, structural. Desigur, um, au devenit clare diferite probleme cu care se confruntă Libia în domeniul drepturilor omului și ni s-a declarat că Libia ar putea adera la uh, acordul referitor la refugiați din anul 1951. Și acest lucru este pozitiv și în ceea ce privește înche- încheierea acordului cadru cu Uniunea Europeană. Și am spus că uh, a fost anunțat și un moratoriu în ceea ce privește pedepsa cu moartea. Desigur, toate aceste teme au fost discutate în cadrul întâlnirilor noastre și credem că documentul pe care vi-l uh, prezentăm acum poate fi considerat a fi unul uh, pozitiv și Parlamentul European dorește să uh, sprijină, să promoveze întărirea, consolidarea relațiilor pe viitor între Uniunea Europeană și Libia și ar trebui să uh, există o delegație a Uniunii Europene în uh, Tripoli cât mai curând, deoarece acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor pe uh, viitor. Foarte important este și semnarea acordului uh, cadru între Uniunea Europeană și Libia. În, după părerea noastră, cred că Parlamentul European, în urma acestei vizite, ar trebui să emită o recomandare adresată Consiliului. Așadar, suntem mulțumiți uh, de munca depusă de ambasadorii uh, uh, ambasadorului Uniunii Europene care își exercită funcția în Tunisia și care a pregătit vizita din Tripoli. Însă, după părerea noastră, cred că trebuie depășite anumite obstacole în acest domeniu și deoarece uneori activitatea Parlamentului European nu este sprijinită, ci uh, împiedicată și uh, cred că uh, trebuie, clarificat, uh, trebuie clarificată poziția Parlamentului după adoptarea tratatului de la Lisabona și acest lucru este valabil nu doar în ceea ce privește relația noastră cu Libia, ci și cu alte țări. Uh, Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această vizită și aș dori să mulțumesc mai ales secretariatului delegației pentru munca depusă în uh, pregătirea acestei vizite. Acesta a fost raportul meu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, vă mulțumesc și pentru mulțumirile adresate Comisiei, Comisiei AFET. Doamna Ana Gomes are acum cuvântul. like to add that um, uh, indeed Domnule președinte, aș dori să spun cât de importantă este relația Uniunii Europene cu Libia. Mai multe state membre au o relație puternică cu uh, Libia. Desigur, în Libia există în continuare uh, o dictatură, însă în ceea ce privește uh, domeniul economic și social, Există uh, totuși o distribuire a veniturilor provenite din exploatarea uh, petrolului. Guvernanța nu este atât de bună, există noi uh, abordări, însă ceea ce mi s-a părut interesant a fost că am putut să abordăm toate uh, aspectele sau multe aspecte legate de drepturile omului și a existat de fiecare dată un dialog cu partenerii noștri. Uh, deci am fost foarte uh, încurajată de uh, întâlnirea pe care am avut-o cu președintele instituției echivalente Parlamentului din Libia, care a avut o atitudine foarte deschisă și, cum a spus Antonio Panzeri, dânsul a recunoscut uh, faptul că ar putea accepta aderarea Libiei la Convenția, refer- la Uniunii, la Convenția Națiunilor Unite referitoare la, la, la refugiați. În plus, problema legată de prezența um, Comitetului pentru uh, Refugiați al Națiunilor Unite și știm că acum se desfășoară discuții în acest sens în Geneva. Și cred că prezența acestui comitet este foarte importantă pentru că fără această prezență nu poate exista o adevărată protecție a refugiaților. Și aș dori să spun că Uniunea Europeană nu poate să ignore ceea ce se întâmplă în Libia. Europa deja este prezentă în Libia, deși nu în cele mai bune moduri întotdeauna. Deci, cred că trebuie să ne angajăm în relațiile cu Libia. Și există o datorie fundamentală umanitară a Uniunii Europene, a Europei, care ar trebui să îndemne să fie mai prezentă în Libia. Cred că putem contribui la deschiderea spațiului politic din Libia. Și acest lucru s-a întâmplat, de exemplu, prin intermediul uh, planului de acțiune uh, din Benghazi, în crearea unui centru de excelență în combaterea uh, bolii HIV-SIDA în, în zona respectivă și dorim să uh, extindem aceast, acest program și asupra altor boli uh, infecțioase. Și cred că a fost bine că am decis acest lucru. După părerea mea, acordul cadru um, ar trebui să fie revizuit fundamental în ceea ce privește anumite aspecte. Și, după părerea mea, cred că ar trebui să transmitem un mesaj Consiliului să um, refacă termenii negocierii. Și uh, lucru care este absolut inadmisibil este următorul. Consiliul, prin intermediul uh, Comisiei, încearcă să uh, ajungă la un uh, tratat de readmisie. Uh, deci nu putem accepta acest lucru, deoarece Libia este condusă de o uh, dictatură. Și acest lucru se întâmplă deși este în acest moment membră în Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. Deci, noi ne-am încălca obligațiile noastre legale dacă am uh, fi de acord cu un asemenea tratat de readmisie. Deci trebuie să renunțăm la acest lucru și uh, doamna Ashton încă nu ne-a uh, spus care sunt uh, termenii mandatului de negociere, însă partenerii uh, libieni ne-au spus că acest lucru a fost cerut de Uniunea Europeană. Așadar, acest mesaj ar trebui să-l transmitem Consiliului. După părerea mea, cred că ar trebui să să cerem uh, Consiliului să, pers- să, pers- să insiste asupra aderării uh, Libiei la acordul referitor la protecția refugiaților și la deschiderea uh, biroului pentru refugiați al Națiunilor Unite. Libia trebuie să facă mai multe eforturi în uh, sensul protejării uh, um, imig- imigranților. Și cred că ar fi foarte important dacă Consiliul ar uh, oferi un fel de uh, program de reașezare în ceea ce privește pe uh, refugiați și este un lucru uh, care este cerut de mai multe organizații care sunt active uh, la fața locului. Ar fi de asemenea important să existe un program și în ceea ce privește imigrarea legală. Acest lucru este important deoarece uh, fluxurile migraționale care trec prin Libia sunt legate din ce în ce mai mult de traficul de ființe umane și în trebuie să insistăm de asemenea și asupra uh, pedepsei cu uh, moartea. Și există informații și statistici despre uh, persoane care au fost uh, executate de, de curând, însă, după cum am spus, avem, uh, am avut răspunsuri pozitive din partea interlocutorilor uh, noștri. În plus, cred că ar fi bine să investim în uh, dezvoltarea uh, guvernanței la toate uh, nivelurile. Există, desigur, semne că uh, se manifestă mișcare în acest domeniu. Oamenii doresc să uh, depășească trecutul și nu putem să ignorăm acest lucru. Și, desigur, în acest context, toate uh, programele de sprijinire a drepturilor omului, de exemplu, ar fi foarte importante. În final, cred că uh, ar trebui să încercăm mai mult să implicăm Libia în uh, sinergia regională, indiferent că este vorba de uh, dezvoltarea regională și Libia este interesată de, asem- de dezvoltarea durabilă și Libia este interesată, desigur, de asemenea dezvoltare durabilă. Și în ceea ce privește schimbările uh, climatice, Libia se uh, confruntă cu efectele acestor schimbări climatice, de exemplu lipsa de apă și procesul de deșertificare. Și Libia ar putea fi uh, implicată la nivel regional în cadrul anumitor sinergii pozitive. Și, în final, cred că este important atât pentru uh, statele uh, membre ale Uniunii Europene, cât și pentru Libia, uh, regimul uh, vizelor, care este foarte restrictiv uh, în ceea ce privește pe cetățenii uh, Libiei și pe bune motive. Însă, dacă uh, sistemul uh, Uh, actual poate funcționa mai rapid, cred că acest lucru ar uh, îmbunătăți situația și, după părerea mea, acest lucru ar putea um, înlătura anumite din îngrijorările uh, Libiei. Deci aș, aș dori să spun că uh, și pe mine m-a nemulțumit uh, uh, situația uh, din, uh, din prima zi. Nu cred că declarațiile făcute atunci corespund cu lucrurile pe care le-am văzut și cu lucrurile pe care le-am uh, auzit și uh, după părerea mea, aceste uh, declarații nu au fost făcute, nu sunt justificate. Cred că trebuie să trecem cât mai, să transmitem cât mai rapid un mesaj Consiliului și doamnei Ashton, deoarece negocierile se apropie de faza finală. Și cred că ar fi foarte uh, important dacă am uh, uh transmite cât mai uh, rapid o rezoluție cu recomandări în ceea ce privește uh, negocierile și angajarea în relațiile cu uh, Libia este uh, cuvântul cheie. Eh, la parola al onorevole Iacolino. Mulțumesc, domnule Gomes. Dau cuvântul acum domnului Iacolino, membru al delegației. Mulțumesc, domnule președinte, și am făcut parte din uh, această delegație alături de, doamna, de domnul Panțeliște, doamna Gomes, de alți membri ai Parlamentului European și aș dori să spun că în general, am parcurs cu bine toate punctele din program, mai ales ultima zi a fost deosebit de utilă. Dar și înainte de această zi am putut uh, avea întâlniri care uh, au dus la concluzii valoroase. Nimeni nu s-a sustras de la a reacționa la diversi stimuli uh, legați de drepturile omului. Am spus că putem fi încrezători că uh, Libia uh, va accepta acordul privind drepturile omului cât mai repede, chiar dacă va face progrese în acest sens pas cu pas apropierea de standardele occidentale în ce privește drepturile omului este însă importantă. Bineînțeles că trebuie să uh, existe uh, instituții care să implementeze aceste drepturi și uh, există proiecte în acest sens. Deci ar trebui să ținem seama de proiectele Comisiei, iar de asemenea să urmărim uh, finalizarea negocierilor. Parlamentul, uh, într-adevăr, trebuie să se implice în această etapă de finalizare a acordului. Susțin ceea ce a spus colegul și colega mea, inclusiv în ce privește dimensiunea uh, Mediteranei pentru că interesează acorduri între Europa și celelalte state limitrofe ale Mării Negre în ce privește pescuitul. Trebuie să ținem seama de aceste aspecte, trebuie să ținem seama de faptul că uh, autoritățile din Libia nici nu recunosc uh, trasarea granițelor așa cum uh, o vedem noi în clipa de față. Se face de multe o referință la acordul cu Italia în ce privește fluxurile de imigranți și se spune că uh, Uh, trebuie să ținem seama și în ce privește fenomenul migrației de necesitățile pieței muncii. Ei bine, uh, negocierile cu Libia trebuie din acest punct de vedere să aibă loc, să fie finalizate, cu atât mai mult cu cât există dificultăți în ce privește combaterea traficului de persoane, combaterea terorismului, traficului de droguri, pentru că uh, dispunând de un acord putem acționa mult mai bine. Trebuie să amintesc de concluziile domnilor Panzeri, doamnei eh, Gomes în ce privește elaborarea unei recomandări a Parlamentului adresată Consiliului în legătură cu încheierea unui acord amplu într-o perioadă apropiată. Mulțumesc, domnul Palatski. Eh, first of all, I would like to congratulate uh, eh, Mr. Domnule președinte, mulțumesc și eu aș dori să felicit pe participanții la delegație. Au obținut rezultate bune în mai multe domenii și, în primul rând, trebuie să le fim recunoscători pentru că ei au arătat ce poate face acest Parlament în ceea ce privește politica, Uniun, politica externă a Uniunii stabilirea unui dialog cu o țară ca Libia, care este importantă pentru uh, Europa în general și în mod special pentru anumite state membre, au arătat că această metodă a dialogului și cooperării funcționează foarte bine. Relația dintre Uniunea Europeană și Libia este un exemplu excelent a ceea ce poate re, a, uh, face sistemul european atunci când urmează valorile când își respectă valorile și nu atunci când copiază uh, greșelile făcute de americani în uh, relațiile cu țări precum Libia. Să ne aducem aminte că acum câțiva ani Libia era uh, descrisă ca membru al axei răului. Noi nu am uh, avut această abordare. Și care a făcut ca uh, în urma uh, unor zeci de ani de astfel de politici ca Libia să devină o, o țară disperată, izolată, care să um, găzduiască organizații teroriste. Faptul că Libia a acceptat într-o anumită măsură uh, abordarea europeană și a abandonat înclinația către uh, terorism și violență internațională este un succes extraordinar al um, comunității internaționale și o întărire a valabilității metodei europene. Dacă aceeași abordare ar fi folosită și în cazul unor țări precum Iranul, de exemplu, cred că am vedea avantajele și acolo. De aceea cred că trebuie să continuăm în această direcție, luând în seama faptul că, din păcate, Comisia și Consiliul nu sunt lideri în această, pe acest drum, dar este dar, iată, Parlamentul European poate să-și asume o serie de responsabilități uh, în acțiuni de pionierat în, uh, în uh, politica externă. În, să nu uităm că încă uh, acum mulți ani Comisia Prodi a schimbat abordarea. De asemenea, relațiile Italiei cu Libia sunt interesante, ele urmează această abordare europeană și există o continuitate uh, a politicilor uh, Uh, de guvernul, uh, guvernului centru-dreapta față de guvernul de centru-stânga și rezultatele în timp au fost foarte bune în uh, domeniul cooperării privind energia și, de asemenea, atunci când vine vorba despre drepturile omului în Libia. Sancțiunile și arătatul cu degetul nu funcționează. Singura metodă care funcționează este metoda noastră și ar trebui să fim mult mai mândri și mult mai conștienți de acest lucru. Dacă dăm vina pe Libia pentru toate relele, nu o să ajute pe nimeni. Din contră, trebuie să încurajăm dezvoltarea um, democrației și societății civile și asta se poate face prin abordarea noastră în relațiile dintre Libia și Uniunea Europeană arată foarte clar că uh, abordarea noastră evită tensiunile internaționale și violența. De aceea, Europa ar trebui să dea un exemplu și cred că Parlamentul uh, poate folosi instrumentele pe care le are la dispoziție, uh, acordul cadru și alte acorduri, devenind astfel un exemplu uh, de lider în politicile europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arlachi, domnul Lambsdorff. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări. Sunt uh, surprins, pozitiv surprins, uh, să aud uh, aceste uh, cuvinte, pentru că am auzit și exact idei opuse. Totuși am câteva întrebări sau um, comentarii pe care aș dori să le fac aici. În primul rând, care ar fi este, este important să definim uh, dimensiunile acordului cadru. În al doilea rând, n-ar trebui să ne păcălim. Ana Gomez ne-a uh, spus foarte clar, ne-a amintit fără nicio ezitare că în Libia avem de-a face cu o dictatură și atunci n-ar trebui să ne facem speranțe prea mari. Să ne amintim că relațiile bilaterale dintre Elveția și Libia au uh, uh, evoluat într-un anumit sens uh, și au existat evenimente absolut uh, absolut îngrozitoare, reacții um, inacceptabile din partea unei țări pe care noi o numim uh, un partener. În ceea ce privește record, uh, acordul de readmisie, uh, nu, nu numai. Deci Libia este mai mult decât un simplu exportator de persoane, dar este și zonă de tranzit. Prin urmare, ideea tratatului de readmisie nu mi se pare atât de îngrozitoare. Dar, pe de altă parte, mă simt ca într-un film de Bunuel. Discutăm de uh, angajamente cu Gaddafi și tratat de readmisie, dar când vorbim despre o îmbunătățire cât de mică a relațiilor cu Israel, cum ar fi recunoașterea reciprocă a standardelor farmaceutice, reacțiile sunt uh, absolut uimitoare. Înțeleg uh, că putem continua um, uh, dialogul cu Libia, că este pozitiv, dar dacă putem avea un dialog cu țări unde avem uh, o dictatură, putem atunci uh, avea dialog și cu țări în care avem guverne democratice. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Bercet. Doamnei Bercet. Mulțumesc, doamna Bercet. Vreau să mă gândesc la climatul care domnește în cadrul acestei comisii. Nu pot să fiu de acord cu ceea ce au spus câțiva dintre colegii noștri, mai ales uh, în sensul că avansăm uh, în uh, convenirea unui acord cadru cu Libia fără să uh, ne fără să ținem seama și care sunt amenințările, riscurile uh, care planează asupra unei serii de emigranți și refugiați. Există și uh, pericolul fluxului de imigranți din această zonă, mai ales asupra Italiei. Deci trebuie să ținem seama de un context economic, politic, nu să ne concentrăm doar pe anumite aspecte și să facem abstracție de celelalte ca și când ele nu ar exista. Pentru mine nu este posibil să uh, încheiem un acord atunci când nu există condiții minime de democrație și de respectarea drepturilor omului. Deci, uh, eu nu sunt neapărat uh, de acord uh, cu progresele pe care Libia le-a făcut, așa cum a spus și colegul Lambsdorff, dacă nu ținem seamă și de problemele care există acolo. Darei la parola al um, reprezentante de la Comisione. Mulțumesc, dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnului doctor Brunei, dacă dorește să intervină. Euh, bonjour, bonjour à tous. Um... Bună ziua tuturor. Ce pot spune astăzi în acest cadru? Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și, în al doilea rând, voi spune că, în mod evident, Comisia este întotdeauna dispusă să urmărească politica pe care Consiliul European a elaborat-o vis-a-vis de Libia. Cunoașteți aceste demersuri încă din ultimii ani. Există o politică de deschidere. Părerea noastră este că există interese mutuale între Libia și Uniunea Europeană. Iar politic de, o politică de asemenea deschidere este eh, poate formula cea mai eh, bună pentru a putea să uh, impunem eventual în această țară și valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Comisia cunoaște uh, riscurile existente în această relație și în uh, impunerea interesele europene, cunoaștem situația de acolo necesitatea de acordare a unui ajutor umanitar. Dorim să existe o comunicare în ce privește fenomenul migrației. Trebuie să existe această politică de angajament constructiv vis-a-vis -vis de un partener care este, rămâne un, un partener dificil. În ce privește acordul cadru. Ceea ce vă pot spune astăzi este că va avea loc o întâlnire poi mâine la Tripoli și în clipa de față este prematur uh, să ne pronunțăm în legătură cu șansele acestor negocieri care rămân foarte dificile, cum de altfel și mulți dintre dumneavoastră au semnalat în materie comercială, în ce privește imigrația, în ce privește protecția și a refugiaților. Noi uh, vă vom informa în legătură cu rezultatul următoarei sesiuni de negociere imediat ce uh, ne vom întoarce de la Tripoli, așa cum am procedat de altfel și până acum și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Gomez și domnului Panțării pentru observațiile finale. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce spunea colegul meu. Ne aflăm în fața unei dictaturi, dar ea se află în vecinătatea noastră. Trebuie să stabilim niște contacte pentru a reduce la minim impactul politicilor îngrozitoare care au fost adoptate de anumite state membre în ceea ce privește migrația. Dacă putem face acest lucru într-un, printr-un acord cadru și prin prezența unor agenții internaționale am juca un rol important în ajutorarea celor care au o situație foarte grea în Libia în ceea ce privește situația migranților legali Um, Libia nici nu consideră că are uh, acolo um, migranți, ci doar lucrători invitați. Dar prin prezența noastră și a altor organizații, cred că am jucat un rol în obținerea informațiilor și evitarea unor scenarii îngrozitoare. Și uh, dacă ne place sau nu, anumite state membre se află deja acolo. Și în plus, din câte am văzut, cred că există niște semne de oarește deschidere, nu atât din partea regimului politic, ci al societății civile și ar trebui să deschidem aceste, să susținem aceste um, această deschidere pentru a ajuta societatea civilă să uh, construiască, să-și consolideze uh, poziția. Nu putem discuta numai cu țările care sunt, au un record perfect al drepturilor omului. E o situație ideală, dar inexistentă. Să nu uităm că în acest caz eu sunt convinsă că prin prezența noastră într-un context co- corect care ar putea rezulta din acest uh, acord cadru, iar noi ca Parlament avem puterea de a controla uh, Uh, acest lucru. Așa cum spunea colegul meu, nu va fi un acord fără, acord fără ca noi să fim uh, de acord. Cred că putem încuraja uh, sau avea un impact pozitiv asupra situației din Libia. Domnul Pensieri. Da- Mulțumesc. Vreau să îi asigur pe colegii noștri că nu suntem naivi, știm cu cine avem de-a face și uh, suntem conștienți de acest lucru și când uh, negociem cu reprezentanții administrației libiene. Uh, am spus de altfel că atitudinea autorităților libiene nu este întotdeauna foarte rațională, foarte logică, dar asta nu pe noi nu ne împiedică să încercăm să menținem niște relații deschise și să ne formulăm cât mai clar interesele noastre politice. Deci Ana uh, Gomes a insistat asupra acestui lucru. Sigur că nu trebuie să ne ascundem, să ne facem că nu cunoaștem fenomenul migrației. Uh, trebuie din acest punct de vedere să uh, dăm curs intereselor Parlamentului European. Din partea Comisiei însă ne așteptăm la o atitudine mai curajoasă și poate și mai uh, entuziastă cred că trebuie să ținem seama de opiniile pe care le formulăm și noi aici în Parlament. Noi credem că este potrivit să facem recomandări Consiliului de care să țină seama în acordul cadru. Pentru că dacă se va ajunge la negocierea unui acord cadru care conține aspectele pe care le-am menționat acum, foarte bine. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, celor care au intervenit. Încheiem aici dezbaterea și uh, vom ține seama de uh, rugămintea care practic a fost formulată de către toate colegele și toți colegii de a uh, face o uh, recomandare în legătură cu acordul cadru cu uh, Libia. Să cunoaștem de altfel și noi conținutul acestui document, să uh, putem propune eventual anumite corecturi față de uh, varianta in, pe care am criticat-o deja. Putem să întrerupem aici uh, întâlnirea noastră până la ora 18, când vom avea audierea comisarului Füle. Mr. President, I have a question. Is that true that Mr. Fule is at the moment conducting the press conference about this issue? Yeah. Domnul Fule uh, este într-o conferință de presă. Non so, eh, non ho idea di che cosa stia facendo in questo momento. Di so- nu știu ce face în momentul ăsta n-am. în mod normal e foarte punctual și mă aștept să fie aici la ora 6, dar vedem în câteva minute. Herr Präsident, ich habe da noch eine Frage. Äh, da, domnule președinte, aș avea o, o întrebare. Dacă uh, ne va spune aici în fața comisiei același lucru pe care le declară în fața presei, atunci uh, pot să mă duc în biroul meu și să-mi văd de treburi și cred că ar trebui să uh, ca, ca domnul comisar să înțeleagă acest lucru, că așa ceva ar fi inadmisibil. Da, desigur. Dacă uh, așa va fi, atunci voi face acest lucru. Prego, onorevole Viga. Well, I agree that uh, maybe da, vă rog. Sunt uh, de acord dacă așa va fi situația, însă nu știm dacă așa va fi. Poate va dori totul să ne spună mai multe lucruri decât uh, va comunica mass mediei. Deci, dacă întâlnirea noastră este stabilită pentru ora 6, nu putem ști ce se va discuta la conferința de presă înaintea orei 6. Deci, poate am putea să-l întrebăm pe domnul comisar dacă a fost organizată o conferință de presă, care a fost subiectul acestei conferințe de presă, deci n-ar trebui să facem din țânțara armăsar acum. Vă mulțumesc! Prima rivolgesse Parlamento. Va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente il eh, commissario Fiule <clears throat> dopo la riunione del collegio, del collegio ha... Lo pot confirma che... domnul comisar Fiule a participat la o conferință de presă pe această temă și în momentul în care va veni în mijlocul nostru uh, îl vom ruga să ne comunice pe scurt uh, ce a transmis presei. Să ne prezinte intențiile sale, să ne spună și care este punctul său de vedere cu celelalte instituții, adică cu noi, Bine, colegi, possiamo iniziare la nostra... Stimați colegi, putem uh, începe reuniunea noastră. Domnul comisar Füle a venit cu o întârziere de patru minute, ceea ce este foarte rar pentru că este o persoană foarte punctuală, dar astăzi uh, poate. Progresie. A, a dormit? Acordăm dreptul acestei întârzieri, iar acum ne va prezenta situația legată de candidații la aderare și deciziile în acest sens pe care tocmai le-a luat Comisia ceea ce creează, evident, noi perspective. Este în clipa de față etapa de finalizare a negocierilor cu Croația, Macedonia, Albania și Serbia s-ar putea ca într-un viitor apropiat să deschidă uh, negocierile. Deci uh, sunt uh, niște proiecții în legătură cu care domnul comisar uh, ne va vorbi. Știm că domnia sa este foarte deschis în prezentarea uh, unor evoluții de acest sens și aș vrea să mai spun că în puținele minute între anterioara discuție pe care am avut-o și audierea dumneavoastră, Ehm, ne-am fost informați că după ședința de colegiu ați acordat uh, o conferință de presă în legătură cu aceste subiecte. Ehm, în înainte însă de a avea întâlnirea cu noi. Poate că uh, ar fi trebuit să fim primii care să uh, aflăm ceea ce aveați de spus. Nu avem nimic împotrivă ca dumneavoastră să vă desfășurați îndatoririle de comunicare. Uh, face parte din obligațiile pe care le aveți, dar aș vrea să vă spun că am avut colege și colegi care au ținut să puncteze acest aspect. V-aș fi recunoscător dacă ați reacționa puțin la aceste observații critice. Mulțumesc că aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, membrii ai Parlamentului. Acesta este primul pachet pentru extindere la care lucrez eu și spun acest lucru pentru că întotdeauna yes, va fi loc de mai bine atunci când vă voi uh, prezenta următorul pachet. Am uh, dorit să fiu aici cu trei minute mai devreme și să respect timpul care mi-a fost acordat. dar având în vedere circumstanțele extraordinare de astăzi, în întrunirea colegiului care nu a avut loc dimineață, ci după amiază, și sper că voi putea uh, face exact așa cum dumneavoastră ați sugerat, domnule președinte. Uh, uh, imediat după Um, ședința colegiului, am um, venit să vorbesc în fața um, Parlamentului și abia apoi în fața jurnaliștilor. Îmi dau seama că astăzi am avut niște circumstanțe excepționale și am încercat să mă adaptez situației cumva și am transmis uh, textul pachetului pentru extindere ieri seară pentru ca uh, membrii Parlamentului să, poată, uh, să se poată familiariza cu acest text. Mm. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, este o plăcere deosebită să mă aflu aici astăzi pentru a vă prezenta pachetul pentru extindere 2010 dați-mi voie să vă împărtășesc câteva idei privind uh, provocările cele mai importante în cadrul procesului de aderare. După aceea mă voi referi la cele două avize pentru Muntenegru și Albania, iar apoi voi prezenta principalele constatări privind alte țări candidate sau care ar putea deveni țări candidate. Provocările cheie. Pachetul marchează finalul unui an care, uh, în care s-au înregistrat realizări semnificative în țările uh, avute în vedere în procesul de extindere. Demonstrează că acumulăm în fiecare an experiență pentru a face acest proces din ce în ce mai eficient. Bazele acestui proces rămân aceleași: uh, Respect uh, pen, pentru criteriile de la Copenhaga și consensul renoit 2006, respectarea angajamentelor pe care noi, Uniunea Europeană, ni le-am asumat și respect față de condiționalitate care uh, se aplică țărilor candidate. Aceasta este o metodologie încercată și testată Um, și a, a ajutat multe din țările prezente aici să intre în Uniunea Europeană. Totuși, întotdeauna este loc de adaptare și rafinare atunci când vine vorba de realități care evoluează în mod rapid. Regulile jocului rămân aceleași, dar ele se aplică în așa fel încât să oglindească lecțiile învățate în ultimii ani. Acum avem uh, Uh, benchmark-uri de deschidere și închidere aprobate de statele membre pe baza consensului și ave așteptăm o înregistrare convingătoare a atingerii acestor uh, puncte, mai ales atunci când vine vorba de sistemul judiciar și uh, drepturile fundamentale. Uh, Urmărim îndeaproape implementarea angajamentului atunci când capitolele sunt închise condiționat prin tabele de monitorizare care sunt discutate cu statele membre. De asemenea, uh, facem analize a capacității de absorpție în sectoarele cheie. Atunci când uh, v-am vorbit la audiera în vederea numirii, am subliniat importanța de a da țărilor acesta cât de multă uh, îndrumare și sprijin politic. Să fiu foarte clar, îndrumarea politică și condiționalitatea strictă sunt două fețe ale aceleași medalii. Uh, ne-am asigurat că procesul este unul de sprijin al uh, eforturilor acestor țări pentru a, ating, a respecta criteriile și de asemenea riguros în elementul de verificare atunci când vine vorba de criteriile care au fost uh, atinse. Aceasta este cheia pentru uh, credibilitate și va reprezenta un light motiv al uh, uh, activității mele. Domnule președinte, înainte de a vorbi despre avizele pentru Albania și Muntenegru, aș dori să spun câteva cuvinte despre contextul general al uh, extinderii și, și um, documentul strategic. Criza economică și urmările sale uh, sunt uh, de mare importanță pentru toată lumea. În acest moment, oamenii se întreabă de ce contează extinderea. Ei bine, extinderea contează deoarece întărește pacea și stabilitatea în Europa. Este în interesul strategic al Uniunii Europene să ducă mai departe procesul de extindere pe baza principiilor și condițiilor uh, asupra cărora s-a ajuns la un acord. Procesul de uh, extindere ne ajută să ne atingem mai, uh, în mod mai eficient obiectivele politicilor noastre într-un număr de zone care sunt zone cheie pentru uh, recuperarea economică și creșterea de durată. Acestea includ Um, răspunsul la uh, criza economică, promovarea obiectivelor uh, Europa 2020 și transformarea Europei într-un loc mai sigur. Este vorba de rolul nostru pe scena mondială în contextul uh, recesiunii economice globale, intensificarea dialogului economic și integrarea mai strânsă din punct de uh, vedere a acestor țări ne va permite să uh, lăsăm în urmă criza și să îmbunătățim elementul de competitivitate și să creăm locuri de muncă. Politica de extindere permite Uniunii Europene să facă față provocărilor într-o lume multipolară în schimbare, în care trebuie să uh, continuăm să uh, ne avansăm uh, valorile și interesele. O Uniune care uh, se folosește de cooperare și de uh, politici soft pentru a uh, forma, pentru a da formă lumii. Politica de extindere arată că uh, putem transforma provocările în oportunități. Am văzut progresele uh, ultimilor, uh, ultimului an de la liberalizarea vizelor, la reforme constituționale, de, până la uh, deschiderea negocierilor de aderare. Acest progres demonstrează faptul că extinderea este o politică eficientă. Pentru a continua și pentru a, pentru a fi în continuare, pentru a avea în continuare succes, uh, Uh, politica de extindere a Uniunii Europene trebuie să fie credibilă. Credibilitatea uh, are două direcții. Pentru statele membre, credibilitatea procesului de extindere înseamnă condiționalitate riguroasă către țările care au aplicat pentru a deveni state membre. Și înseamnă pentru statele candidate că odată să, uh, Um, trebuie să fie gata 100% pentru aderare. Pentru țările candidate și um, potențial candidate, credibilitatea se referă la perspectivele lor tangibile uh, pen, și le oferim un cadru în care pot uh, avea rezultate și reforme și schimbări reale. Pentru toate țările implicate, aderarea, negocierile de aderare nu înseamnă doar să bifeze căsuțe uh, Uh, atunci când vine vorba de apropierea legislativă. Uh, țările respective trebuie să aibă un program uh, credibil de reformă și implementare. Prin urmare, uh, ne vom asigura că uh, nicio țară nu se va alătura Uniunii Europene înainte de a fi 100% gata pentru a o face. În acest, în, acel, uh, în acest fel trebuie să ne asigurăm și că Uniunea Europeană este 100% gata înainte să facă un pas către lărgire. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona este un element esențial mm, când vine vorba de posibilitatea Uniunii de uh, extindere și prin înlăturarea blocajelor asigură că uh, Uniunea Europeană poate să continue cu agenda lărgirii. Pregătirea 100% va ajuta un alt element vital pentru procesul de lărgire sprijinul cetățenilor atât în Uniunea Europeană cât și în țările Uh, candidate. Pregătirea pentru uh, extindere are rezultate poz uh, pozitive nu numai pentru zona politică, ci și pentru cetățeni. Strategia 2020 subliniază uh, prioritățile reformei administrației publice și a sistemului juridic, precum și lupta împotriva criminalității organizate și corupției. Numai uh, re, uh, progrese serioase în aceste zone pot garanta faptul că reformele vor aduce acele schimbări și beneficii dorite pentru societate. Va înlătura de asemenea necesitatea pentru Uniunea Europeană să ia în considerare o, uh, mecanismele de verificare și cooperare după aderare. Dar, bineînțeles, sunt și alte uh, zone care au nevoie de atenție. Printre acestea, libertatea de expresie și libertatea uh, mass mediei rămân o zonă de preocupare în multe țări candidate. Progresele în această zonă sunt esențiale și vor fi îndeaproape monitorizate de comisie. B. Conflictele bilaterale trebuie să fie uh, rezolvate de către părțile implicate în spiritul bunei vecinătăți și luând în considerare interesele generale ale Uniunii Europene. Aceste uh, probleme nu trebuie să uh, uh, încetinească procesul de aderare. A venit momentul pentru această regiune să treacă de uh, momentul conflictelor și să uh, ajungă la reconciliere. Cooperarea regională este un element esențial în procesul de stabilizare și asociare și, asociere și nu trebuie subminată de divergențele privind Kosovo. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, s-au uh, înregistrat progrese importante și obligațiile privind vizele pentru cetățenii din fosta Republică a Iugoslav, Iugoslavia, Macedoniei, uh, Muntenegru și Serbia au fost ridicate ieri și vor fi de asemenea ridicate pentru Bosnia și Herțegovina și Albania. Cu, în, vis vis de Kosovo vom lansa un curând un dialog privind liberalizarea vizelor. E nevoie de mai multe eforturi pentru a asigura implementarea continuă a setului de con- a condițiilor stabilite pentru aceste țări și după momentul liberalizării vizelor. În ceea ce privește avizele uh, privind Muntenegru și Albania. Domnule președinte, stimați membri, așa cum spuneam, Comisia a adoptat avizele privind Albania și Muntenegru. Comisia recomandă ca negocierile de, de aderare să fie deschise cu Muntenegru și Albania, odată ce aceste țări vor fi ajuns la un nivel satisfăcător de respectare a criteriilor de membru, mai ales în uh, privința unor, unui număr de priorități cheie care sunt descrise în avize. Am uh, uh efectuat analize și am uh, văzut situația fiecarei țări în parte și am ajuns la concluzia că există o uh, diferență foarte importantă între aceste, între aceste două țări. Aplicarea criteriilor de la Copenhaga sunt decisive pentru uh, hotărârea de a deschide sau nu negocierile. Ambele țări au făcut uh, progrese, dar sunt încă pro probleme ce trebuie rezolvate înainte de uh, uh, a avea în vedere um, negocierile de aderare, mai ales în ceea ce privește statul de drept. Avizul privind Muntenegru recunoaște uh, progresele, mai ales în ceea ce privește crearea unui cadru uh, instituțional de standarde europene. Parlamentul funcționează în mod normal și există dialog constructiv între uh, partidele politice. Această țară are un rol pozitiv în regiune și uh, relațiile cu vecinii sunt bune. Ca recunoaștere a progreselor sale, recomandăm statutul de uh, țară candidată pentru Muntenegru. Aceasta oglindește poziția noastră că progresul trebuie să aibă rezultate tangibile în drumul către aderare. Și Albania a făcut progrese în ceea ce privește uh, zona reformei politice și această țară de asemenea are un rol important în regiune. Totuși, uh, progresele sale au fost încetinite de uh, problemele politice care pun sub semnul întrebării stabilitatea instituțională. Uh, Situația a dus la probleme serioase în ceea ce privește uh, funcționarea corectă, adecvată a Parlamentului și a blocat adoptarea unor reforme cheie. Este un obstacol serios în, uh, în contextul criteriilor politice de la Copenhaga faptul că nu propunem uh, statutul de candidat pentru Albania oglindește tocmai acest lucru în ultimul an și uh, laud uh, uh, eforturile Parlamentului în acest sens. Parlamentul a transmis mesaje clare tuturor partidelor politice, fie că sunt în guvern sau în opoziție, să dea dovadă de responsabilitate și să găsească o soluție acestor probleme. În ceea ce privește credibilitatea, noi defini, am definit uh, în aceste avize niște criterii foarte clare, oferind acestor țări linii directoare clare în ceea ce privește pașii ce trebuie făcuți în continuare. Vom uh, evalua progresele uh, făcute în cadrul acestui pachet și vom analiza fie, uh, progresul fiecarei țări în sine aș dori să mă refer la rapoartele privind uh, alte țări candidate și potențial candidate. În privința Croației, negocierile de aderare au ajuns la faza finală. Dați-mi voie să subliniez faptul că cooperarea cu uh, criminal, uh, Tribunalul uh, Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie rămâne o cerință pentru progresele Croației în cadrul, uh, cad, în cadrul de negociere. Comisia consideră că negocierile ar trebui să fie încheiate odată ce Croația își va fi re, uh, atins toate uh, benchmark-urile uh, mai ales în zona, uh, în sistemul de justiție și drepturile fundamentale. Implementarea și uh, punerea în aplicare sunt esențiale. Acest uh, lucru va face posibil ca, uh, EU, ca Europa să nu fie obligată să aplice un mecanism de cooperare și verificare după aderare. Vom uh, urmări progresul în, vis-a-vis -vis de capitolul 23 în primul uh, trimestru al lui 2011. Calitatea și credibilitatea rezultatelor procesului de aderare cu Croația sunt esențiale pentru întreaga regiune. În ceea ce privește Turcia, Turcia a continuat uh, cu procesul său de reformă politică, mai ales prin reforma Constituției. Rezultate, uh, în, mai multe rezultate sunt necesare în ceea ce privește drepturile fundamentale, deschiderea democratică și implicarea tuturor actorilor în procesul de reformă. În mod special, libertatea de expresie trebuie să fie asigurată în practică prin atingerea mai multor benchmark-uri, precum și uh, cerințe specificate în cadrul de negociere, Turcia va putea să accelereze ritmul negocierilor. Este acum urgent și dați-mi voie să subliniez acest lucru, este urgent ca Turcia să-și respecte obligațiile de implementare non-discriminatorie a protocolului adițional la acordul de asociere. În absența progreselor în acest sens, Comisia recomandă ca Uniunea Europeană să mențină măsurile din 2006. Acest lucru va avea un efect continuu asupra progresului general al negocierilor. În ceea ce privește chestiunea Ciprului, Uh, liderii uh, comunităților uh, greci ciprioți și turci ciprioți continuă negocierile privind continuă negocierile sub umbrela Națiunilor Unite și solicit amilor lideri să își intensifice eforturile pentru a ajunge la o concluzie cât mai curând posibil solicităm Turciei să contribuie în termeni concreți la o rezolvare exhaustivă a chestiunii Ciprului. Islanda. Procesul de aderare cu, uh, al Islandei a fost uh, lansat. Negocierile au fost uh, deschise în iulie 2010 verificarea uh, legislației islandeze va începe. Primele capitole ar putea fi deschise înainte de vacanța de vară de anul viitor. Islanda va trebui să uh, facă, uh, să răspundă obligațiilor existente uh, cele identificate de autoritatea de supraveghere a EFTA în cadrul acordului. E nevoie de eforturi intense pentru a asigura că cetățenii din Islanda sunt informați în mod corect asupra uh, elementelor legate de apartenența la Uniunea Europeană. Fosta Republică Iugoslavie, Iugoslava a Macedoniei continuă să respecte poli, uh, criteriile politice. Au fost făcute progrese, deși ritmul a fost inegal. E nevoie de mai, multă, mai multe eforturi, mai ales când vine vorba de sistemul judiciar și uh, reformele administrative. Comisia recomandă... Uh, uh, reia recomandările de negociere pentru uh, aderare ca decizie unanimă a statelor membre aceasta este necesară pentru începerea negocierilor și o soluție negociată și acceptată de toate uh, părțile în ceea ce privește problema numelui este esențială. Serbia. În octombrie 2010, Consiliul a invitat Comisia să înainteze un aviz cu privire la Serbia. Serbia a continuat să pună în aplicare agenda de reformă politice și să uh, pune în aplicare acordul interimar. Dar e nevoie de eforturi suplimentare în ce privește reforma în domeniul judiciar și în administrația publică și eforturi suplimentare de combatere a crimei organizate și a corupției. Serbia continuă continuat să coopereze cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Totuși, mai există încă doi fugari căutați de Tribunalul Penal care încă nu au fost găsiți. Așa că o cooperare deplină cu Tribunalul Penal rămână o obligație internațională. Serbia trebuie să arate că are o atitudine constructivă în ce privește participarea entității Kosovo la comerțul regional și la cooperarea regională. Trebuie să întărească cooperarea pe care o are cu EULEX, și în ce privește nordul Kosovo. Bosnia-Herzegovina. După alegerile generale din luna octombrie, Bosnia și Herzegovina trebuie să accelereze reformele. În special, Bosnia și Herzegovina trebuie să își alinieze Constituția la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și trebuie să îmbunătățească eficiența și modul de funcționare al instituțiilor sale. Țara trebuie să poată adopta, pune în aplicare și asigura respectarea legilor și a reglementărilor Uniunii Europene. În ce privește obligațiile sale internaționale, ce, pentru Bosnia și Herțegovina e esențial să înregistreze progrese în atingerea obiectivelor și condițiilor care au fost fixate pentru închiderea biroului înaltului reprezentat. Ca urmare a rezoluției date de Adunarea Generală a ONU, Uniunea Europeană va modera un dialog între Belgrad și Priștina pentru a coopera cooperare și pentru a ajuta aceste două țări să îmbunătățească traiul cetățenilor lor și să se apropie de Uniunea Europeană. Aceasta este o oportunitate importantă nu doar pentru relațiile bilaterale, ci și pentru cooperarea regională. În Kosovo, procesul de descentralizare a făcut progrese importante. Cooperarea cu misiunea EULEX a crescut, însă rămân provocări majore în ce privește statul de drept, inclusiv administrația publică și justiția. Trebuie să se facă mai multe pentru a, pentru a se putea lupta împotriva corupției, crime organizate și a spălării de bani. Mai rămân încă câteva zone care ne îngrijorează, și anume dialogul și reconcilierea între comunitățile din zonă și protecția și integrarea minorităților, în special a kosovarilor sârbi autoritățile trebuie să aibă o aportare constructivă în ce privește participarea Kosovo la forurile de cooperare regională, dacă uh, doresc să țină pasul cu evoluțiile din zonă. În concluzie, domnule președinte, stimați deputați, actualul proces de extindere are un potențial foarte mare pentru a ne ajuta să facem față provocărilor globale cu care ne confruntăm. Dar pentru a exploata întregul potențial, trebuie să ne asigurăm că procesul este unul credibil și continuu. Nu putem să rămânem în urmă. Acestea sunt mesajele cheie pe care le cuprinde pachetul de extindere pe 2010. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre munca noastră împreună. Angajamentul Uniunii Europene pentru procesul de extindere reflectă convingerea mea, convingerea statelor membre și cu siguranță și convingerea dumneavoastră că extinderea este interesul nostru comun. În februarie, când voi uh, veni în fața dumneavoastră pentru audierea publică, promit să uh, mențin un contact cât mai uh, îndeaproape cu dumneavoastră. Atunci și până atunci. În orice caz, activitatea pe care am avut-o împreună cu dumneavoastră a fost benefică și în cadrul acestei comisii știu că există o mare experiență și o înțelegere bună a procesului de extindere. Domnule președinte, sunt convins că vom continua să lucrăm îndeaproape împreună pentru beneficiul Uniunii Europene și a țărilor care doresc să adere la Uniunea Europeană. Anul trecut am văzut uh, ce eforturi fac țările în curs de aderare, chiar și în aceste uh, timpuri uh, dificile. S-a făcut un real progres, însă rămân în continuare provocări ce trebuie rezolvate. Aceste țări vor primi sprijinul nostru de plin, al meu și sper că și al dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim, domnule comisar! Avem o listă lungă cu uh, deputați care s-au înscris uh, la cuvânt, însă ca să câștigăm puțin uh, timp, am să îi dau cuvântul raportorului. Raportorii pentru diversele țări vor avea câte două minute și jumătate, după care voi da cuvântul și celorlalți, prioritatea având coordonatorii. Începem deci cu raportorii. Două minute și jumătate. Domnul Franca. Por su presencia nuevamente aquí con nosotros. Domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit încă o dată în comisia noastră. Nu cred că trebuie să fim prea exigenți, să cerem prea mult de la dumneavoastră și să abuzăm de prezența dumneavoastră aici. Venind aici, ați dovedit încă o dată capacitatea dumneavoastră, deschiderea față de comunicare, care este foarte clară. Aș dori să spun că ceilalți membri ai colegiului de comisari poate nu se comportă la fel. Poate că nu ar trebui să ne temem să adresăm întrebări pe care aș dori să le adresez lor și să vă adresez dumneavoastră, deși e un mic abuz, o să fac acest lucru. Cu cinci ani în urmă, relațiile cu Turcia să dezvoltau. Erau elemente mai bune și elemente mai puțin clare. Îmbunătățiri în domeniul constituțional, în domeniul drepturilor omului. Au existat niște evoluții pozitive în acest proces, în ceea ce privește puterea militară și puterea civilă, relația dintre ele. Cu toate acestea, elemente semnificative care țin mai mult de domeniul uh, mai puțin luminos, mai mult al umbrelor. Și aș vrea să vă întreb, din acest motiv, pentru a depăși Sper că nu intrăm într-o fundătură. După cinci ani de statut de candidat, după negocieri, după deschiderea trei capitole și se pare că nu e posibil să se deschidă și altele. În ce măsură, în ce privește normalizarea relațiilor cu Ciprul, în ce măsură acest lucru joacă un rol crucial în întregul ansamblu? Evident că dorim să privim în lumina cea mai favorabilă a tot ce au realizat turcii până acum, dar în ce măsură aruncă o umbră asupra întregului proces? O a doua întrebare. În procesul de negociere cu Turcia, în ce măsură politica acestea, mai întâi în ce privește reconcilierea cu Armenia, în ce măsură evoluează acest lucru. Au existat evoluții pozitive anul trecut, dar nu s-au ratificat protocoalele necesare pentru a face lucrurile să progreseze. În ce măsură relațiile cu Iranul generează motive de îngrijorare, ceea ce face pe acest plan la ONU, la adunarea generală a ONU, ce măsură face mai dificile negocierile? Președintele, mulțumim, domnule Salafranca. Acum domnul Svoboda, raportor pentru Croația. Două minute, vă reamintesc. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care le-am primit înainte. Cred că pe ansamblu raportul este extrem de echilibrat și merge în direcția cea bună pune degetul pe principalele probleme. În ce privește Croația, ați subliniat faptul că este faza finală. Dar în Croația s-au adus niște critici în prezent, cu mult înainte de conferința de presă, că nu s-a precizat niciodată. Cred că este foarte clar că dorim să se întâmple cât mai curând posibil. E foarte clar că ar fi foarte bine să se finalizeze negocierile în prima jumătate a anului viitor, dar acum lucrurile depind de Croația să facă tot mai mult cât de asta în putință. În ce privește cele două chestiuni la care v-ați referit, chestiunea reformei în puterea judecătorească, lupta împotriva corupției și cooperarea cu Tribunalul Penal Internațional, există niște lucruri nu foarte importante, dar mărunte și totuși importante. Mesajul este să le spuneți croaților, vă rog să vă faceți treaba și atunci să ajunge la un acord. Și sper că veți putea cădea de acord cu mine, că teoretic este posibil și sperăm că vor face cât mai mult reușesc să facă în prima jumătate a anului viitor. Dar acum depinde de Croația să facă acest lucru. În ce privește politica concurenței, șantierele navale, e ceva de făcut, dar sper că putem uh, recunoaște că în această situație economică dificilă e foarte greu să ai ofertele adecvate la companiile adecvate. Cu toate acestea, cred că despre asta e vorba și din aceste motive sunt de acord cu raportul Comisiei și vreau să vă spun că mesajul meu pentru Croația, tratați lucrurile cu seriozitate, faceți-vă temele și sperăm că va fi un sfârșit fericit anul viitor. Sperăm la sfârșitul primei jumătăți anului viitor. Mulțumim, domnule Svoboda. Urmează domnul raportor pentru Macedonia. Două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Din rad bi izrazil zadovoljstvo z določenimi. Vă mulțumesc că apreciem foarte mult ce ați făcut în anul curent și vreau să vă spun cât de satisfăcut sunt de rezultatele obținute. Sprijin eforturile pe care le-ați făcut dumneavoastră de a lucra împreună cu Parlamentul European și va fi bine pentru Uniunea Europeană să vorbească într-un singur glas atunci când e vorba de țările candidat și când e vorba de chestiunea Macedoniei Punctul de vedere al Comisiei este acela că Macedonia îndeplinește criteriile politice, dar e nevoie de progrese suplimentare, în special în domeniul justiției, administrației publice și libertății mass media. Eu aș sugera că Comisia Europeană să urmărească îndeaproape libertatea presei. E un domeniu foarte important pentru dezvoltarea democrației în țările candidate. În primăvară eram uh, optimiști și am discutat despre oportunități. Am spus că e doar o chestiune de timp și că Macedonia va finaliza negocierile în curând. Acum uh, vedem că acest optimism uh, dă înapoi. Macedonia a fost pe drumul cel bun, dar din cauza disputei cu Grecia, principala dispută, au apărut obstacole și recomandările sunt acelea de a se identifica o soluție cât mai curând posibil, altfel Macedonia va da înapoi și va rămâne în urmă. Poate că vom putea găsi un compromis cu o mai mare flexibilitate de ambele părți, și de partea elenă și de partea Macedoniei. Aș dori să spun că sprijin afirmațiile dumneavoastră când e vorba de a ține cont de interesul general al Uniunii Europene. Acest lucru, această idee, este cu adevărat foarte importantă, să se țină cont de interesul general al Uniunii Europene. Dar trebuie să se țină cont și de interesele Macedoniei și ale Greciei. Iată motivul pentru care Cred că dumneavoastră, în calitate de comisar și, de asemenea, în altul reprezentant, doamna Ashton, trebuie să încerce să încurajeze ambele părți să intensifice eforturile pentru a putea face progrese. Poate că ar fi bună ideea unei concilieri, poate că Uniunea Europeană ar putea oferi mai mult să medieze și să nu lase totul pe seama Națiunilor Unite. Sper că putem ajuta Macedonia pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Președintele, acum domnul Preda. Două minute și jumătate. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. O să respect timpul. Aș vrea să uh, spun un singur lucru, uh, reamintind uh, înainte de toate că în primăvară Parlamentul nostru a hotărât să folosească procedura simplificată pentru ca Islanda să poată beneficia cât mai repede de fondurile din instrumentul uh, de asistență pentru preaderare. Uh, a fost uh, un vot unanim în această privință. Parlamentul a făcut tot ceea ce trebuia pentru ca Islanda să poată beneficia de aceste fonduri. Zilele trecute am aflat că mai mulți miniștri din guvernul uh, care a cerut de altfel uh, deschiderea negocierilor și care va negocia de acum încolo, au considerat că fondurile din acest important instrument sunt o simplă propagandă. Și uh, există numeroase gesturi ale politicienilor islandezi care consideră că utilizarea acestui instrument este periculoasă de-a dreptul pentru Uh, societatea islandeză. Avem aici, în această situație, o foarte bună descriere uh, politică. Uh, de o parte, încrederea, deschiderea Uniunii, de cealaltă parte, dacă nu frica, în orice caz, suspiciunea legată de acțiunea de difuzarea informației legate de Uniune. Cum vedeți, domnule comisar, această uriașă problemă politică? Pentru că uh, avem nu doar o uh, clasă politică știndată, un guvern care e știndat în privința aderării, ci uh, o societate profund știndată și care, iată, pare să nu aibă șansa de a afla mai multe despre uh, Uniune și de a fi implicată în tot ceea ce înseamnă instrumentul de asistență pentru preaderare, pentru că uh, orice gest al Uniunii este considerată o periculoasă propagandă. Mulțumesc! Grazie, onorevole Preda. Mulțumim, domnule Preda. Doamna Pac nu este aici să vorbească despre Bosnia și Herțegovina, prin urmare domnul Brock va vorbi în locul dânsei. N-aș dori să îi țin neapărat locul doamnei uh, Pac, însă dați-mi voie să îmi adun forțele pentru această misiune și să încep cu un comentariu de natură generală. Evoluțiile din uh, Balcani depind foarte mult uh, de perspectivele de aderare. chestiunea ICTI are și ea o mare importanță în regiune. Uneori uh, însă poate este posibil ca importanța acestui uh, element să fie exagerată. Există o rezoluție, uh, una din uh, iulie 2010, una din aprilie 2009, care au uh, marcat progresele înregistrate în Bosnia. Uh, datorită modului în care arată această mm, țară, datorită structurii sale, având de trei uh, grupuri etnice diferite, e foarte greu să se înregistreze schimbări în domeniul cooperării polițienești sau în domeniul schimbării Constituției. Problema liberalizării vizelor este un aspect important pentru a face progrese. Am putea transmite un semnal că această țară nu a fost uitată și că ne așteptăm ca ea să facă progrese. În ceea ce privește faptul că Bosnia și Herțegovina, precum și Albania, în curând uh, vor uh, face parte din uh, proiectul zonei Schengen, ajută. Standardele care vizează administrația publică, sistemul judiciar, sunt la fel de importante ca și până acum în această țară. Comentariile pe care le-am uh, făcut eu uh, sunt în măsură a uh, sublinia și faptul că e nevoie de anumite etaloane care trebuie stabilite pentru a uh, consolida cooperarea cu această țară. Această țară ar putea fi blocată în progresele sale uh, de opoziția din, din interiorul țării și aceeași este și situația Albaniei. Acum are cuvântul domnul Cacin. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Domnule comisar, am dorit să vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. În legătură cu uh, această țară, cu Serbia, aș dori să vă spun care au fost progresele înregistrate uh, anul trecut și care sunt evoluție, actuale la Priștina. Comisia a solicitat avizul Parlamentului și eu vă voi putea spune în acest sens că Belgradul are uh, ocazia să reflecteze puțin uh, la aspectele ce țin de uh, politică. Niciun fel de provocare nu va fi prea mare, nu va uh, presupune uh, imposibilitatea de a uh, fi depășită. Pentru Serbia și Kosovo e esențial uh, să se înregistreze o um, reformă a sistemului judiciar și să se aplice um, reformele de la Copenhaga. Această țară va reflecta în detaliu la reformele pe care uh, trebuie să le întreprindă, mai ales în domeniul mass-mediei și libertății de expresie a mass-mediei. mă gândesc că ar trebui să permitem uh, presei să se poată exprima, pentru că dacă nu, consecințele ar fi grave și ele ar uh, împiedica uh, înrăspândirea culturii liberale și democratice. Eu, ca și liberal, insist asupra acestor aspecte. Anumite legi deocamdată nu răspund standardelor europene și nu răspund nici criteriilor de la Copenhaga. Aș dori să îi felicit pe cetățenii uh, statului Muntenegru și uh, guvernul acestui stat pentru uh, solicitarea de aderare. Felicităm așadar acest uh, stat uh, și uh, în același timp încurajăm și statele vecine ale Muntenegru să facă același lucru, pentru că Muntenegru în regiune poate servi drept exemplu. Această țară se reformează. Trei vecini ai Serbiei sunt deja țări candidate la aderare la Uniunea Europeană. Prin urmare, trebuie să folosim toate instrumentele de care dispunem pentru a putea accelera integrarea în Uniunea Europeană. Pentru Bosnia și Albania se vor uh, elimina vizele și același lucru trebuie să se întâmple și în cazul Turciei. Avem nevoie de un plan în uh, domeniu. Apoi, uh, încă ceva în legătură cu Macedonia. Din păcate, numele acestui stat încă mai pune probleme. Uh, aș dori să mă adresez uh, guvernului uh, macedonean, spunându-i că trebuie să se asigure că nimic nu va pune în pericol un compromis, pentru că acesta este esențial pentru aderare. Mulțumim, domnul președinte, domnul Tanoc pentru Muntenegru are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele grupului meu și uh, vorbesc și ca raportor pentru Muntenegru, iar ca și coordonator mă refer la primul pachet pentru aderare, uh, precum și la vizele care vizează Albania și Muntenegru. Ca grup uh, um, Considerăm că până acum extinderea a fost o poveste de succes și ne așteptăm ca și Croația să se alăture în curând Uniunii Europene în câțiva ani sau poate chiar mai puțin. De asemenea, același lucru este valabil și pentru Islanda, dacă va exista un referendum pozitiv în acest uh, uh, sens. Și dacă se rezolvă și problemele uh, cu Regatul Unit între timp. În ce privește Macedonia, aș dori să solicit Greciei să uh, găsească o soluție creativă de compromis pentru această problemă de neînțelese, chiar și pentru uh, cei cu origini uh, grecești, ca și mine. Aș dori să mă gând, aș dori să susțin Uniunea Europeană să medieze discuțiile între Turcia și Cipru pentru aderarea acestui stat. Muntenegru este un uh, stat uh, mic, uh, e ușor să își rezolve eventual problemele, dar aspirațiile euroatlantice ale acestui stat vor fi greu de atins. Pe mine nu mă bucură neapărat conceptul care vizează modelul macedonian și anume că nu s-a permis neapărat până acum statului să lanseze negocierile pentru negociere vor trebui deschise și apoi închise uh, capitolele uh, care presupun transpunerea uh, legislației comunitare în legislația națională. Atunci când achiul este și pus în aplicare, capitolele sunt închise. Totul însă rezidă în modul în care Comisia interpretează acum uh, uh, tratatele și Muntenegru, e clar, va trebui să, să îndeplinească anumite etaloane atunci când vine vorba de lupta împotriva corupției și uh, împotriva politizării uh, sistemului judiciar. Timpul la dispoziția acestui stat este uh, foarte scurt, există între 12 și 18 luni până la posibilitatea de a lansa negocierile și sunt sigur că, uh, sigur că această comisie poate să uh, primească pozitiv recomandările pe care dumneavoastră le-ați transmis nouă și uh, Uh, Consiliu. Prin urmare, uh, chiar uh, dorim ca Muntenegru să poată începe negocierile într-un viitor nu prea îndepărat, îndepărtat. Mulțumim. Mulțumim, domnule Tanoc. Domnul County are cuvântul raportor pentru Albania, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care l-ați prezentat în legătură cu extinderea mi se pare foarte complet și concret. Totuși, domnule comisar, există câteva chestiuni ce privesc Albania ce mă preocupă. În Albania a existat o blocare a reformelor Acolo există o problemă în legătură cu denumirile. Mulți uh, colegi au încercat uh, să se descurce astfel încât să rezolve lucrurile după bunurilor plac. Și apoi, o altă chestiune. Politica de extindere prezentată de domnul Füle și politica de extindere a Uniunii Europene nu este suficient de eficientă încât să permită anumitor țări să își rezolve Uh, problemele cu care se confruntă. Turcia este un caz uh, ilustrativ. Ea continuă să nu-și respecte obligațiile și angajamentele. Continuăm să tot vorbim, uh, să parlamentăm, dar nu aplicăm niciun fel de presiune eficace asupra acestor țări și nici nu dăm, pe de cealaltă parte, o încurajare suficientă astfel încât țările să ia măsurile ce le-ar permite să adere la Uniunea Europeană. Deci eu spun că nu exercităm presiune acolo unde trebuie. Să revenim la denumiri, că tot uh, le-am pomenit. Macedonia și numele ei. De ce nu se fac presiuni asupra părții grecești? Sigur, grecii au făcut anumite concesii, au venit cu oarecare propuneri destul de conciliante, Acum însă cred că este momentul să facem presiune și în ce privește problema numelui. Am uh, putea să discutăm uh, în contrapartidă cu Turcia, dacă am reușit să rezolvăm unele din chestiunile aflate uh, în suspans. Iată deci întrebările pe care vi le-aș pune și la care aș dori un răspuns. Politica de extindere și criteriile aplicate prin aceasta lasă impresia țărilor că ele pot negocia aceste criterii. Dar nu așa este situația. Doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în calitate de coordonator al verzilor și de raportor pentru Kosovo. Ca și coordonator, domnule comisar, vă mulțumesc pentru două lucruri. Mai întâi, pentru contactele excelente pe care le-ați avut cu grupul nostru și cu uh, toți deputații din Parlamentul European, cred eu. Uh, aceste contacte reprezintă o bază excelentă pentru atingerea obiectivelor comune în materie de extindere. Și apoi vă mulțumesc pentru cuvintele foarte clare pe care le-ați folosit. Ați spus că vă luați un angajament personal, dar și un angajament la nivel politic să promovați procesul de extindere și să depășiți această ușoară oboseală uh, pe care o resimt uh, câteva state membre. Vă mulțumesc deci pentru cuvintele foarte clare, nu ne putem permite să ne pierdem entuziasmul. Deci vă susțin în continuare. V-aș pune însă o întrebare. Ați spus în introducere că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită 100% înainte de a lansa extinderea. Ce înseamnă acest lucru? Potrivit tratatului de la Lisabona, nu cred că am făcut tot ceea ce ar fi trebuit ca să fim pregătiți. Avem nevoie de o uniune politică mult mai uh, puternică, de o uniune socială și toate celelalte. Deci, uh, ce veți face pentru ca să fim gata să-i primim pe cei din Islanda și din uh, zona balcanică? Acum, în ce privește textul raportului, după cum ați spus dumneavoastră, nu e simplu să bifăm pur și simplu căsuțele. Și ați criticat um, nerespectarea obligațiilor de, în materie de drepturile omului, uh, egalitate de gen, egalitatea în ce privește um, orientarea sexuală și așa mai departe. Vă mulțumesc că menționați toate aceste probleme. E important ca ele să fie recunoscute. În ce privește Kosovo, ați făcut o treabă foarte bună, ați descris stadiul în care se găsește uh, Kosovo uh, și cooperarea dificilă cu EULEX. Ei bine, aici v-aș ruga că atunci când vorbiți cu statele membre și cu Consiliul să Spuneți că EULEX are nevoie de mai mulți judecători din statele membre. Ei nu sunt suficienți acolo. Dacă vrem ca misiunea EULEX să reușească, și statele membre trebuie să facă tot ce pot. Să trimite mai mulți oameni și nu să spună, ne pare rău, nu avem destul bani. Cam așa trebuie să procedăm în ce privește Kosovo. Apoi, ați spus că veți demara procesul de liberalizare a vizilor cu Kosovo. Uh, Serbia a primit uh, o astfel de uh, favoare și Kosovo trebuie să o primească. N-ar trebui să fie lăsată pe deoparte. Și, în fine, vă mulțumesc că îi cereți Serbiei să adopte o atitudine constructivă în ce privește negocierile cu Kosovo. Mulțumesc! Domnul Cucan, președinte al delegației pentru relațiile cu Europa de Sud. Un minut și jumătate intervenție din sală. Domnul Postel. Domnule președinte, dați-mi voie pe viitor să-i dați voie comisiei să se întâlnească cu raportorii separat ca să nu rosim timpul pe care îl rosim acum. Domnul Cucan, un minut și jumătate. Cucan nu este raportor. Domnule comisar, am trei remarce scurte. Mai întâi, așa cum înfățișați dumneavoastră extinderea, mi se pare că aveți o viziune foarte realistă și exactă. La nivel politic, mi s-a părut că, de asemenea, dați dovadă de realism, sunteți uh, un om cu viziune practică și așa trebuie să și fiți. Acum, eu uh, m-am întors uh, recent de la Tirana și pot să vă spun că concluziile din raportul dumneavoastră prin Albania sunt corecte. Din dialogul nostru am constatat că Albania a făcut un progres uh, destul de semnificativ, însă există obstacole ce mai rămân. Situația politică, blocajul politic sau criza, cum vreți să o numiți. Uh, pur și simplu, uh, toată această, tot acest conflict este înghețat și nu apare niciun semnal că el va fi rezolvat cândva în viitor. Deci, concluziile cu privire la Albania sunt exacte. Situația din Balcani are uh, și ea câteva oportunități, adică permite țărilor să arate cât de serioase sunt da, în uh, încercarea lor de a întări cooperarea regională. Serbia trebuie să continue pozitiv la alegerile regionale. Trebuie să existe dialog între Serbia și Kosovo. El va începe în curând și Albania ar trebui să se folosească de această ocazie pentru a juca un rol pozitiv. Dacă ei nu pot face asta de la sine, poate ar trebui să îi îndemnăm noi de la spate, mai blând sau mai aspru, ca să putem să transmitem mesajele noastre. Mulțumim, domnule Cucan. Doamna Flotră, președintă a delegației UE Turcia, un minut și jumătate. Da, președinte delegației, dar nu a Uniunii Europene. Vă corectez, domnule președinte. În raportul dumneavoastră privind Turcia, domnule comisar, există câteva elemente foarte bine documentate, foarte utile și care sunt comentate deja de presă. Este vorba despre niște chestiuni fierbinți. Noua Constituție a Turciei și consensul necesar pentru adoptarea ei, curzii, libertate de exprimare și așa mai departe. Sunt tot uh, felul de uh, chestiuni care uh, fac ca discuția privind Turcia să fie una foarte complexă. Comentariile pe care le-ați făcut dumneavoastră în public conțin câteva elemente care, la o primă vedere, nu sunt uh, noi. Spuneți că s-au făcut progrese, însă el trebuie să continue și mai spuneți că Turcia trebuie să aplice protocolul suplimentar. Astea nu sunt noi. Dar folosiți uh, un cuvânt care ne uh, pune în gardă. Vorbiți despre urgență și insistați pe urgență. Despre ce e vorba? Ce fel de urgență? Urgența aceasta ține de nerăbdarea dumneavoastră, de faptul că sunteți agasați, că nu continuă procesul de uh, extindere? Sau ce înseamnă această urgență? Este vorba despre comunicarea Națiunilor Unite sau de uh, oboseala tuturor în legătură cu Turcia? Sau e vorba de faptul că Parlamentul încă nu a uh, dat curs uh, propunerii dumneavoastră în legătură cu schimburile cu um, Ciprul de Nord. Acum, toate aceste lucruri uh, sunt uh, publice, dar presa vorbește despre negocieri secrete. Ce fel de negocieri? Doamna Vigenin, un minut și jumătate. Domnul Vigenin. Mulțumesc, domnule președinte. Noi, uh, socialiștii, ne-am împărțit în mod înțelept sarcinile și am dat dovadă de o disciplină riguroasă, așa că nu am participat nici ca orator, nici... Uh, deci nu sunt nici coordonator, nici raportor, sunt un simplu deputat. Domnule Fiule, din partea socialiștilor și democraților doresc să salut documentul pe care ni-l uh, prezentați aici. Salut uh, raportul și activitatea pe care ați depus-o de un an și jumătate. Eu cred că, în calitate de comisar, uh, ați adus un plus de coeziune acestei politici. Și cred că putem să fim de acord că extinderea nu este doar un proces administrativ, ci trebuie să trimitem semnale politice importante care să încurajeze regiunea. Cred că în timpul anului ce s-a încheiat ați făcut acest lucru. Ați uh, înregistrat progres în legătură, cu, în legătură cu vizele și așa mai departe. Dar, uh, în ce privește Serbia, vrem să îi încurajăm ca procesul să nu înceteze și ca oamenii politici să facă mai multe eforturi. Extinderea însă trebuie să fie sprijinită și de statele membre și v-aș întreba dacă aveți în vedere măsuri suplimentare pentru a informa pe cetățenii europeni cu privire la oportunitatea unei extinderi. Ați vorbit despre consecințele crizei economice și despre nevoia de incluziune socială, pe bună dreptate. Credeți că cândva, în viitorul apropiat, Uniunea Europeană va lua măsuri suplimentare pentru vestul Balcanilor? Mulțumesc! Per un Domnul Lambsdorff, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să spun mai întâi că în uh, observațiile introductive mi se pare că trebuie să se refacă credibilitatea politicii de extindere și salută această idee. Credibilitatea <clears throat> a avut de suferit din cauza capacității de absorpție pregătirea, starea de pregătire 100%. Toate au fost menționate, dar nu au fost aplicate. N-am muncit pe principiul uh, meritului propriu. Am avut un Big Bang în 2004 și alte două țări care au aderat la o dată fixă, indiferent de cât de pregătite au fost sau nu. Deci s-a pierdut multă credibilitate în proces pentru public. Iată de ce salut abordarea dumneavoastră de a restaura, de a reface această credibilitate. Am observat că n-ați menționat niciodată pentru Croația, spre desfie de colegul Svoboda, cu care sunt întru totul de, în dezacord. Nu trebuie să menționăm niciodată, pentru că totul depinde de cât de pregătiți sunt. Cu privire la Turcia vreau să spun că citind raportul, v-ați ales cu mare grijă cuvintele, dar n-ați evitat să spuneți adevărul o colegă va întreba ce era urgent, că nu mai sunt decât trei capitole. E foarte clar de unde vine urgența. Continuați cum ați început, pentru că ați început foarte bine. Grazie, onorevole. Mulțumim, domnule Lansdorf. Un minut. Domnul Hagi Giorgio. Să καλωσορίσω eu εγώ κύριε din στην mas. Mm, mulțumesc, uh, domnule comisar. Bun venit la comisia noastră. Întrebările la care m-am gândit și se referau la Turcia au fost puse deja de alți colegi, mai presus de toate întrebările puse de colegul Salafranca. Intervin pentru că doresc sincer să vă sugerez să utilizați toate armele care vă stau la dispoziție în funcția dumneavoastră, după cum uh, s-a spus și la prima noastră întâlnire aici, pentru a soluționa problema Ciprului și a Turcii pe drumul aderării. Se vorbește despre negocieri secrete. Plutește acest zvon și doream să vă spun. Nu ar trebui să discutați despre nicio idee de deschidere a acelei zone, teritoriu ocupat al Ciprului, să permiteți ca acel teritoriu să fie utilizat pentru aeroport, pentru că atunci lucrurile nu ar merge în direcția cea potrivită. Aveți pârghii la dispoziție, guvernul cipriot o să vă sprijine. Domnul Gerancu, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, bun venit încă o dată, felicitări în legătură cu raportul pe care l-ați prezentat. Sunt multe lucruri bune, dar mai e și un semn de întrebare care planează. Toate aceste țări um, se confruntă cu probleme specifice. Aceste probleme, atunci când aderă, vor deveni problemele noastre, problemele Uniunii Europene. Așadar, domnule comisar, ați spus, nu ar trebui să fim speriați de aceste probleme, ar trebui să le punem deoparte, să le privim în perspectivă, dar nu o să dispară de la sine. De exemplu, Kosovo va continua să fie o problemă. Problemele din jurul Kosovo nu o să se rezolve doar prin discuții. Ce se întâmplă cu acordul de la Dayton privind Bosnia-Herzegovina? Acel acord a eșuat. Acum, domnul Severin, un minut. Mulțumesc, domnule comisar. Doream să vă felicit pentru că ne-ați adus acest document și cred că este cu adevărat important să avem o imagine strategică. Singura cale pentru a da procesului viziune și credibilitate. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui de asemenea să includeți în document o evaluare a trecutului și învățămintelor din trecut. Una dintre, unul dintre aceste învățăminte este că nu trebuie să lăsăm în spate, în urmă pe oameni, societatea. Doar aspectele tehnice nu sunt de ajuns. Trebuie să îi avem și pe oameni să țină pasul cu noi. Trebuie să implicăm și opinia publică din statele membre, pentru că sunt de părere că la extinderea trecută n-a fost un eșec, a fost un reușită, dar mulți o văd ca pe un eșec. Trebuie să pregătim uh, și țările destinatari, țările care sunt state membre pentru această aderare. Trebuie să fim mai proactivi. Trebuie să definim motivul pentru care extinderea e o nevoie pentru noi și nu doar o nevoie pentru țările candidat. Ultim cuvânt. Va trebui să existe și niște terapii post-aderare pentru a ne asigura că procesul e încununat de succes. Mulțumesc. Domnul Watson, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb dacă aș putea să-l întreb pe domnul comisar ceva legat de Turcia și de Cipru. Secretarul General al ONU va consulta, domnule comisar, înainte să-l invite pe, pe domnul Cristofias și pe domnul Eroliu la New York? Și în ce punct Ciprul de Nord devine o problemă a Uniunii Europene mai degrabă decât a ONU? Onorevole Posselt. Domnul Posselt, un minut. Domnule președinte, în ce privește Croația, spre deosebire de colegul Lambsdorff, Parlamentul European a solicitat ca negocierile să se încheie până la anul viitor, fără să ne dați o dată precisă, aș vrea să ne spuneți dacă teoretic vi se pare posibil că președinția maghiară a Consiliului să ducă la bun sfârșit aceste negocieri. M-am întâlnit uh, săptămâna trecută cu președintele Republicii Maghiare și uh, știu că sunt hotărât să ducă la bun sfârșit rapid aceste negocieri. Vi se pare realist? Apoi, a doua chestiune, Macedonia. Când se face, trebuie să reamintim grecii că există un acord uh, interimar, dar un acord în care s-a angajat să nu ridice obstacole din cauza problemelor bilaterale în calea aderării. Următorul vorbitor, domnul Mavro Nicolas. Domnule președinte, mulțumesc și eu aș dori să revin la aderarea Turciei și la problema cipriotă. Îi mulțumesc domnului comisar care a vorbit și despre protocolul de la Ankara. Sunt două lucruri legate de eventualitatea soluționării problemei cipriote. Comisia, într-o a doua etapă, va trebui să rezolve această problemă problema unei armate de ocupație. Ați văzut că există această prezență masivă pe o insulă mică și există un proces de colonizare care continuă din partea turcilor, care se instalează pe partea ocupată a Ciprului. Comisia Europeană ar putea eventual să solicite Turciei să își aducă contribuția și să introducă o regulă care să permită o reducere a prezenței uh, militare și a colonilor pe această parte a insulei. I think, uh, I should... Domnul Weigel, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că ar trebui să-mi exprim uh, felicitările și mulțumirea pentru raportul um, uh, comisarului și pentru atitudinea comisiei. Arată practic interesul nostru constant uh, pentru extindere ca instrument uh, ce aduce o valoare adăugată stabilității în Europa. Îmi voi limita comentariile la o veste bună pentru Croația și Muntenegru. Mă bucur să aud această veste bună, dar vestea proastă care vizează Albania mă dezamăgește și cred că veștile ar putea fi mai bune dacă um, s-a rezolvat criza politică din această țară. Noi ne ar trebui să fraternizăm cu uh, grupurile politice uh, din acea țară, ci să uh, fim pur și simplu un mediator adecvat din, în, politica, în, în criza politică din Albania. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Weigel. Domnul Brizegici pentru un minut. Doamna Brizegici, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce spunea domnul uh, Tanuc în legătură cu Muntenegru. La ce ne putem uh, aștepta? Când credeți că Montenegro va fi invitat pentru negocieri? Care credeți dumneavoastră că ar fi o dată realistă în acest sens? Mulțumim! Domnul Carezeldov pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Există state candidate sau care vor fi eventual candidate în viitor și mai există și state uh, din cadrul Uniunii Europene care consideră că acesta este doar un exercițiu de uh, simulare pe calculator. Am uh, o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că spuneați uh, că capacitatea de uh, actualizare a Uniunii Europene trebuie să existe înainte să putem avansa. Cât avem din acea capacitate în prezent? Mulțumesc. Mulțumim, domnule Kreisdorf. Domnul Petrov are un cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc că ați fost atât de clar. E vorba până la urmă de o chestiune care ține de credibilitate. Pe mine mă bucură toate progresele, însă cred că există um, chestiuni care țin de anumite diferențe în uh, regiunile din Balcani sau în fosta uh, Iugoslavie. Sunt de acord uh, că fiecare stat trebuie să fie pus într-o situație de concurență cu celelalte, dar sunt de acord și cu antevorbitorii mei care solicitau uh, o atmosferă mai bună, o mai mare ambiție, care să încurajeze statele să facă pași înainte pentru cooperare. Trebuie să avem o uh, abordare inovatoare față de blocajele care uh, pot să apară, care pot crea frustrări și care pot fi periculoase. E dificil uh, să eliminăm granițe um, în Balcani sau să dărâmăm ziduri, așa cum am dărâmat zidul Berlinului, dar trebuie să facilităm acest proces. Avem nevoie de uh, mai multă Europa în Europeană ca să devenim un um, actor global. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum uh, are cuvântul doamna Boscort. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, sunt aici. Spuneați că vreți să mergeți uh, după alegeri în uh, Bosnia pentru a vedea cum uh, decurg lucrurile. Ce acțiuni plănește Uniunea Europeană pentru a se asigura că acolo vor avea loc reforme? Apoi, în ceea ce vește Turcia, Vă exprimați extrem de repede, spune domnul președinte. Încercați să vorbiți mai lent. Repet întrebarea, îmi cer scuze, spune eh, doamna Boscurt. Spuneați că după alegeri vreți să mergeți în Bosnia pentru uh, a vedea cum evoluează procesul de reformare a statului. Cred că acest lucru este important pentru Bosnia. Întrebarea mea este, aveți acest raport care spune acest lucru, dar ce acțiuni specifice sunt planificate în acest sens? Apoi, în ceea ce privește Turcia, se pare că ne îndreptăm spre un impas în negocierile cu uh, Turcia. Negocierile sunt foarte importante pentru ambele părți. Prin urmare, întrebarea mea este următoarea. Acum uh, vede Comisia Europeană și Uniunea Europeană Europeană rolul său uh, în a depăși aceste uh, obstacole. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamnă! Doamna uh, Cornelison are cuvântul acum. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, v-am dat din greșeală cuvântul. Doamna uh, Cornelison are acum cuvântul pentru un minut. Mulțumesc. Ca purtător de cuvânt al verzilor pentru Bosnia și Albania, mă voi concentra doar pe aceste două state. În ceea ce privește Bosnia, aveți dreptate să solicitați unitatea actorilor politici din această țară. Cred că Comisia ar trebui să solicite uh, și părții europene să procedeze la fel, să se exprime cu o singură voce în ceea ce privește Bosnia. Unii uh, doresc uh, lansarea negocierilor, alții nu, uh, alții doresc anumite relații cu uh, Serbia, fără să se informeze nivel federal și așa mai departe. Cred eu uh, că dacă nu suntem disciplinați, poziția noastră va fi în continuare extrem de um, fragilă. Noi trebuie să venim cu o voce puternică, să lansăm o inițiativă pentru a stimula reforma constituțională constituțională. În ceea ce vește Albania, am fost acolo cu domnul Cocani um, și pot să vă spun că um, mi-a plăcut ce s-a întâmplat acolo. Vreau să vă laud pentru decizia dumneavoastră de a iniția uh, negocierile. Odată ce această uh, țară uh, își va rezolva problemele, practic ați plasat mingea în terenul lor și le-ați și comunicat foarte frumos acest lucru. Mulțumim! Mulțumim, doamnă Cornelisons, domnul președinte! Doamna Coba, pentru un minut. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. Mulțumesc uh, comisarului pentru o poziția foarte eh, coerentă în ceea ce privește extinderea. Aș dori să mă refer eh, la uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei și la numele acestei țări. Mai mulți colegi s-au exprimat în legătură cu acest sens. Noi susținem cu toții apropierea acestui stat de Uniunea Europeană, însă ar trebui să existe mai puține obstacole în ceea ce privește găsirea unor soluții pentru problema numelui. Guvernul grec a spus deja timp de mai mulți ani la rând că dorește să soluționeze această problemă. Au existat anumite anumite contacte la nivel înalt, inițiative luate de premierul grec, însă nu au existat reacții uh, la asta. Președintele uh, Macedoniei nu s-a prezentat la uh, New York, deși săptămâna trecută a solicitat să se organizeze o reuniune la nivel înalt. Oare n-am putea găsi cumva vreo soluție la această problemă? Și așa ajung la întrebarea mea. De ce guvernul de la uh, Scopie a uh, solicitat uh, uh, o poziție pozitivă în acest sens? Cred că, până la urmă, uh, de greci depinde uh, totul. Uh, mulțumim, domnul Marabatu, are un cuvânt. Turc est primordial pour la Turquie et pour l'Europe, mais aussi... Mulțumesc, domnule președinte. Aderarea Turciei este esențială pentru cetățenii săi. Este vorba de o țară musulmană care va fi uh, integrată în Uniunea Europeană și asta ar însemna că Uniunea Europeană recunoaște pluralitatea. Integrarea Turciei se poate face într-un termen rezonabil, că doar de 10 ani tot negociem. Este timpul să nu ne mai ascundem după deget. Condițiile aderării Turciei deja au fost discutate de colegii mei, așa că eu am să vorbesc acum despre protecția diversității culturale și biologice a Turciei. Uh, sunt de apartenență verde, așa că eu uh, sunt pentru construcția de baraje, dar doar atunci când sunt uh, construite pentru protejarea unor resurse naturale și nu strict pentru electricitate. În ultima vreme s-au uh, construit tot mai multe baraje. Există un uh, proiect de baraj în regiunea Curdă. Uh, este vorba despre un proiect construit de un consorțiu franco-germano-elvețian Președintele, doamna Papadopulo, aveți un minut. Atunci mă rezum aici, domnule președinte. Doamna Papadopulo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește Turcia, pot să spun că Comisia nu ar trebui să se mulțumească cu monitorizarea, simpla monitorizare a faptului că Turcia nu își respectă obligațiile. Mai concret și mai bine ar fi să îi cerem Turciei să-și retragă trupele din Cipru și să oprească colonizările ilegale. Nu asta vreți să spuneți prin măsuri concrete? Vă rog să specificați. Bun, am avut 29 de intervenții și uh, fiecare a venit cu chestiuni spinoase. Deci, domnule comisar, aveți o sarcină grea. Nu ne așteptăm să răspundeți la toate întrebările, dar vă rog să încercați să răspundeți la cât mai multe. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, uh, and... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep cu sfârșitul. Nu este în interesul Comisiei, și aici mă refer la Turcia, nu este interesul nostru să repetăm la nesfârșit acel îndemn pentru uh, punerea în aplicare a protocolului adițional. Cred că um, anul trecut statele membre au făcut o declarație suficient de clară pe această chestiune. Și uh, este clar că acest proces destul de anevoios ne-a dus într-o situație în care mai avem uh, uh, trei capitole de negociat, trei capitole de deschis. și am dori să evităm uh, alte întârzieri, am dori să evităm să ne pierdem entuziasmul și de asta cred eu că este urgent ca Turcia să pune în aplicare protocolul adițional. Apoi, într-adevăr, în mass media au apărut uh, tot felul de speculații cu privire la așa numite negocieri secrete însă nu am să comentez aceste speculații vehiculate de ziare. Vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a vă reaminti care este poziția mea în această problemă. Nu e niciun secret, Comisia sprijină pe de întregul eforturile actuale prin care Turcia încearcă să uh, lămurească problema Ciprului. Acest lucru ar fi în uh, beneficiul Ciprului și al Uniunii Europene în general. În plus, uh, Comisia Europeană dorește, și am spus acest lucru și mai devreme, așteaptă ca Turcia să implementeze în întregime protocolul adițional la acordul de asociere. Și dați-mi voie să mai adaug că eu împreună cu colegii mei, monitorizăm îndeaproape evoluțiile din uh, această țară și am un contact strâns cu toți actorii interesați. Cam atât uh, pot să vă spun uh, în chip de comentariu la toate speculațiile vehiculate. Ei, eu uh, am fost în vizită în Cipru, nu de mult, și uh, m-am întâlnit cu ambii lideri. I-am văzut uh, în acțiune. I-am văzut cum vorbeau cu ciprioții turci, cu ciprioții greci. Se purtau discuții pentru deschiderea unui punct de trecere și pot să spun că am fost impresionat de entuziasmul și de deschiderea manifestate de ambele părți, de ambii lideri. Pe baza discuțiilor uh, pe care le-am avut cu ei, eu uh, m-am asigurat că trebuie să continuăm discuțiile cu privire la atingerea unui acord și trebuie să facem tot ce putem ca să-i sprijinim și împreună cu Națiunile Unite să îi ajutăm pe acești doi lideri să ducă mai departe discuțiile. Acești doi lideri sunt oamenii necesari, oamenii care ne pot ajuta să ajungem la un rezultat mai rapid. Nu am fost consultat de secretarul general al ONU, însă da, am avut o discuție amănunțită cu domnul Downer, reprezentantul pentru Cipru, și uh, țin contactul cu dumnealui și o voi face în continuare. Voi face tot posibilul într-o, printr-un mod uh, deschis și transparent și uh, prin toate mijloacele necesare, voi face deci tot posibilul pentru a sprijini acest proces. Acum, în ce privește Turcia? Cred că nu uh, se găsesc foarte mulți oameni, nici chiar în această distinsă comisie parlamentară. Deci nu mulți care ar fi uh, mulțumiți de ritmul negocierilor. Să deschidem un capitol pre- per președinție este cam puțin. Suntem deja la începutul lui noiembrie și nu pot să vă dau nicio garanție că vom mai deschide vreun capitol până la sfârșitul acestui an. Așa că trebuie să creăm uh, un nou avânt, ca să zic așa, și cred că acest lucru este în interesul Uniunii Europene. Trebuie să rămânem la acordul cadru pentru negociere și să nu uh, ne mulțumim cu un singur capitol per președinție și să rămânem în continuare în dilema oare mai putem deschide un capitol sau nu înainte de sfârșitul anului. E clar că se impune implementarea protocolului adițional. Însă, așa cum spune domnul Salafranca și mulți alții, este clar de asemenea că orice progres făcut în relațiile dintre Turcia și Republica Cipru ar accelera negocierile și procesul de aderare. Cred că este foarte important acum când încercăm să redăm un nou suflu acestor negocieri să interacționăm cu factorii decizionali din Turcia responsabili pentru politica externă, politică tot mai uh, vizibilă, ca să zic așa. Avem uh, contacte cu reprezentanții Ministerului de Externe și încercăm să ne asigurăm că noi uh, tragem oarecare foloase de pe urma acestei noi imagini a Turciei în regiune, de pe urma acestei afirmări și că interacționăm cu Turcia în uh, privința unor unele dintre cele mai sensibile chestiuni din uh, regiune. Nu mă gândesc doar la vecini, mă gândesc uh, la Afganistan și la Pakistan. The European Union, of its members. Cred că e în interesul strategic al Uniunii Europene și al statelor membre să avem ambele dimensiuni ale relației, ca ambele să existe în ce privește Turcia. Procesul de aderare, pe de o parte, pentru că ne ajută să avem un cuvânt important de spus în direcția procesului de reformă din Turcia și dialogul politic, pentru că ne dă o posibilitate să interacționăm și să beneficiem de pe urma politicii Turciei. Sunt convins că e valabil și pentru turci să beneficieze de forma principiilor Uniunii Europene și sunt sigur că și turcii, cu cât interacționăm mai mult pe această chestiune, vor putea să reflecte în politica lor externă principiile din uh, sau care stau la baza procesului aderării. Fosta Republică Iugoslavă Macedonie. Eu nu mi-am pierdut entuziasmul. Contactele și negocierile între negociatori și cei doi prim-miniștri pot să ducă la o schimbare și la o soluție pentru problema denumirii țării respective. Cinstit vorbim. Nu vreau să mă implic în discuție. Cine o să fie supus unei presiuni mai mare și cine mai puțin? Cred că ambii prim-ministri își dau seama care este miza. Prim-ministrul grec, Papa Andreu, și-a dat seama foarte bine cât de mult această chestiune ține de viziunea lui mai largă privind uh, Balcanii Occidentale în Uniunea Europeană și prim-ministrul Gorevski înțelege foarte clar că nu există niciun plan B pentru fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Sunt în uh, contacte regulate cu ambele părți și vă rog să aveți încredere în mine că dacă simt că e un spațiu rezonabil pentru orice alt actor. Eu aș fi acela, împreună cu președintele Comisiei, domnul Barozo și cu ceilalți care să oferim acea asistență concretă. Acea asistență este furnizată în diverse forme. Dar atât timp cât acest proces este condus de cei doi prim-ministri. Îmi mențin optimismul. Și sper să vedem într-un viitor nu prea îndepărtat o soluție. Dați-mi voie să mă organizez puțin, să văd ce foaie îmi lipsește. Am găsit-o. Ce privește data pentru Croația, pentru încheierea negocierilor de aderare. Nu pot să fiu serios, concentrându-mă pe credibilitate și în același timp pentru al treilea an la rând să repet că la anul se vor încheia negocierile și că iar anul viitor o să se încheie negocierile. Nu înseamnă că ne-am pierdut încrederea, nu. Din potrivă, Croația a făcut progrese extraordinare, dar uneori ultima sută de metri, să zicem, e cea mai dificilă când e vorba de capitolul 23, care se referă la rezultate și sunt mai multe etaloane um, pe care trebuie să le respecte Croația. Sunt destul de liniștit că autoritățile din Croația înțeleg provocările pe care le pune capitolul 23 și înțeleg și abordarea pe care o practică Comisia Europeană. Știu din dialogul nostru constant că în martie anul viitor, când vom evalua implementarea acestor uh, etaloane, vom fi într-o măsură mai bună pentru a ști clar uh, care e orizontul de timp. Dar la o întrebare teoretică sau academică, dacă e realist în condițiile acestea concrete să spunem că în președinția maghiară se vor încheia negocierile de aderare? Da, teoretic este posibil acest lucru. Și așa interacționăm cu ceilalți actori, nu doar cu Croația, ci și cu viitoarele președinții maghiară și poloneză. Dar există mai multe condiții pe acest drum și data depinde de ce, face, ce fac autoritățile croate și cetățenii croați. În legătură cu Montenegru, când ar putea Montenegru să primească o dată pentru negocieri de aderare? Din nou, lucrurile depind de Muntenegru. Și cu asta răspund și la o altă întrebare. Nu, noi am inventat sau nu am transformat cazul Macedoniei într-o poziție a Uniunii Europene. Adică ai statut de candidat, dar nu deschizi negocierile. Ar fi în interesul dumneavoastră să vedeți că erau, de fapt, șapte sau chiar opt uh, țări candidat, acum state membre, care s-au confruntat cu o situație asemănătoare. Deci nu e doar fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Dar data negocierilor de aderare e în mâinile celor din Muntenegro. I-am ajutat cu menționarea sau cu stabilirea unei liste de șapte priorități cheie pe care trebuie să le implementeze. Dacă ei fac acest lucru până în, la următorul proces de extindere și continuă pe acest drum bun și în alte privințe de îndeplinirea acordului de stabilizare și aderare, atunci, da, Comisia va fi în măsură să spună ceva mult mai concret pe această chestiune. Dar același lucru e valabil și pentru Albania. Faptul că în acest moment nu sunt uh, gata să propun colegilor de la Comisie și dumneavoastră statutul de țară candidată pentru Albania, asta nu înseamnă că Albania nu poate fi într-o situație similară cum e cea pe care tocmai am descris-o. Peste un an. Totul depinde de țara, de țările respective. S-a menționat că probabil nu avem instrumente foarte eficiente să tratăm extindere. Dar v-aș contrazice, aș spune că ce încercăm noi să facem este să upgradăm extinderea, să adăugăm, uh, perfecționând o, o orientare politică. Sunt de acord cu cei care spun în acest distins Parlament că extinderea n-ar trebui să fie doar un exercițiu tehnic. E un proces cu mare încărcătură politică și importanță politică și are nevoie de această coordonare, de această cineva care să cărmuiască pe plan politic și să ducă lucrurile mai departe, care să permită comisiei, mie și, în cele din urmă, și Consiliului să se ocupe de această orientare a acestui proces. Uh, how much capacity the European Union uh, uh, uh has uh, European Union? Câtă capacitate are Uniunea Europeană pentru a accepta noile state membre? Ei bine, n-aveam niciun fel de intenție să spun că există uh, încă anumite blocaje instituționale, nici de cum. Tratatul de Lisabona s-a ocupat de ele. El a deschis uh, realmente Uh, ușa pentru țările candidate și pentru țările viitor, uh, candidate în viitor. Uniunea Europeană va fi gata 100% uh, să accepte aceste state, însă totul depinde de modul în care vor evolua negocierile, totul depinde de aceste state, de modul cum procedăm până când se va lua această decizie. Noi trebuie să evaluăm impactul respectivului stat candidat în momentul în care acesta ar adera la uh, Uniunea Europeană, în ceea ce privește politicile Uniunii. Și acest uh, element este important pentru interacțiunea noastră cu uh, Parlamentul. Sunt de acord că avem nevoie de mai multă Europa în Uniunea Europeană. Cât privește Bosnia și Herțegovina, cred că e important că imediat după alegeri uh, noi am putea uh, transmite un uh, mesaj în legătură cu programul de reformă care este centrat pe Uniunea Europeană. Apoi să subliniem clar care sunt așteptările Uniunii Europene Va veni vremea, sper eu curând, după ce se va forma coaliția, uh, ca această țară să își asume toate aceste lucruri și noi, uh, împreună cu Cathy Ashton, ca vicepreședinte a Comisiei și ca înalt reprezentant, uh, vom fi gata să fim de ajutor pe acest drum de la biroul înalt reprezentat la consolidarea rolului Uniunii Europene vom ajuta pe drumul obținerea unui stat funcțional care ne-ar putea permite nouă apoi să facem un pas important uh, în procesul de extindere. Cât privește concluziile și recomandările, regăsim o trimitere la Europa 2020, um, un alt aspect uh, important spunea de acest for. Europa 2020 este primul document uh, strategic al uh, Comisiei care are o dimensiune externă clară. În concluzii, concluzii și recomandări solicităm statelor candidate și statelor aspirante să reflecte um, obiectivele și ambițiile acestui document în propriile programe naționale. Acum căutăm metode pentru a forsi că se poate de mult acest instrument în acest proces. Acum, în legătură cu Islanda și uh, fondurile pentru instrumentul de preaderare, aici uh, E clar că resursele din cadrul acestui fond și resursele din uh, cadrul strategiei în ceea ce privește această țară, uh, presupun că eu văd, de exemplu, un beneficiu. Putem îmbunătăți capacitatea administrativă pentru a-și putea asuma obligațiile care decurg de pe urma procesului de aderare. Apoi uh, putem îmbunătăți capacitate administrativă care în viitor ar putea să se ocupe de fondurile structurale. Pentru asta au fost uh, uh, destinate aceste uh, fonduri de preaderare. Apoi, odată ce vedem o schimbare graduală a modelului în care reacționează um, opinia publică față de Uniunea Europeană, vom fi gata să facem lucruri concrete pentru a elimina anumite neînțelegeri în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană și acest proces. Și um, de aceea avem resurse pentru această strategie de uh, comunicare. Uh, mă opresc acum pentru că oricum uh, interpreții se vor opri și ei în câteva minute. Nu consider că aceasta este finalul interacțiunii noastre în legătură cu acest uh, subiect. Sunt uh, sigur că în acest format sau uh, în cadrul unor interacțiuni active, informale, eventual la Strasburg, vom putea să mai avem un dialog. Dumneavoastră alegeți formatul. Mulțumesc, domnule președinte. Cuvintele dumneavoastră sunt și ale noastre, munca noastră nu se termine aici, vom uh, continua cooperarea fructuoasă. Următoarea uniune pe 18 noiembrie uh, la Bruxelles. Ședința se suspendă. It has been a very strong work. <laughs> Nearly 30, 30 intervention and several questions each one. Yes.